Alors c'est comme au théâtre, mais j'ai pas, si, pas tapé trois coups, seulement un, mais nous allons commencer. Vom începe, doamnelor și domnilor. Bună ziua tuturor și bine ați venit, domnule comisar. Suntem foarte bucuroși că sunteți la comisia noastră astăzi. Vă reamintesc că ședința noastră de astăzi este transmisă pe internet dar de vreme ce suntem atât de serioși, nu avem niciun fel de grijă. Trecem la adoptarea ordinii de zi. V- ați primit uh, proiectul de ordine de zi. Dacă aveți proiect, uh, modificări sau obiecții la această ordine de zi. Nu este cazul, deci se adoptă ordinea de zi. ceea ce privește procesul verbal, modificările la procesul verbal din 23-24 iunie trebuie să fie com- comunicate secretariatului înainte de ora 12 mâine. Luați notă de această dată dacă doriți să aduceți modificări procesului verbal al reuniunii anterioare. Știu că timpul domnului comisar este extrem de încărcat și avem foarte mult de lucru astăzi. Uh, îi voi da cuvântul domnului comisar Șemeta. Așadar, uh, căreia îi urez bun venit din nou. Domnul comisar a venit să ne prezinte textul cu privire la impactul legislației Statelor Unite în ceea ce privește scanarea 100% a containerelor în porturi. Nu ați putut să veniți să ne vorbiți despre acest lucru în luna iulie, însă ne bucurăm să vă primim astăzi. Le urez bun venit și membrilor Comisiei Transport și Turism, dacă sunt prezenți, și pentru Turism Internațional și de asemenea și membrilor delegației pentru relațiile cu Statele Unite. Aceștia au venit pentru că scanarea privește toate aceste domenii. Nu vreau să mai răpesc din timpul domnului comisar și îi dau cuvântul acestuia. Thank you very much for this. Vă mulțumesc pentru cuvintele de bun venit, doamnă președintă, onorați membri. Vă mulțumesc pentru această invitație care îmi permite să ofer Comisiei o informare privind legislația americană referitor la scanarea integrală a containerelor maritime cu destinația Statelor Unite. Salut contribuția activă a Parlamentului European și a distinșilor membri acestui comitet, contribuția adusă la această dezbatere. De asemenea, voi prezenta astăzi pe scurt eforturile pe care le întreprindem în prezent pentru a pune în aplicare și explica abordarea europeană în materie de siguranța căilor de aprovizionare. <clears throat> Acestea sunt aspecte tehnice și știu că va fi destul de greu să vă țin atenția captivată. Probabil ați citit romane polițiste, ați văzut filme și nu vă este greu să vă imaginați că sunteți un ofițer de vamă care trebuie să protejeze siguranța națională. Consolidarea siguranței linilor căilor de aprovizionare prin măsuri eficiente este o prioritate pentru Uniunea Europeană și o chestiune de extrem interes în relația cu Statele Unite. Sunt foarte multe lucruri în joc aici. Uniunea Europeană și Statele Unite au cel mai mare volum de schimb bilateral din lume, aproximativ o treime din întregul comerț mondial. Anul trecut, Statele Unite și Uniunea Europeană au schimbat mărfuri în valoare de mai mult de 360 de miliarde de euro. Introducerea unor bariere, obstacole comerciale în calea schimburilor transatlantice ar putea avea consecințe devastatoare pentru ambele economii. În opinia noastră, legislația americană adoptată în luna august anului 2007, care cere ca până în iulie 2012 toate containerele maritime cu destinația Statelor Unite să fie scanate într-un port străin înainte de a fi îmbarcate, reprezintă un obstacol potențial în calea comerțului. Din 2007, Comisia Europeană și-a asumat un rol fruntaș în definirea poziției internaționale cu privire la scanarea integrală și a exprimat îngrijorările statelor membre, a operatorilor portuari și a comunității de afaceri din Europa și din întreaga lume. <clears throat> în aprilie 2008, am efectuat un studiu de impact preliminar cu privire la această scanare integrală. Concluziile au fost trimise Agenției Vamale și de Protecția Frontierelor din Statele Unite și a fost inclusă în raportul Departamentului de Securitate Internă către Congresul Statelor Unite din iunie 2008. Pentru a-și argumenta poziția, Comisia a efectuat trei studii privind impactul acestei scanări integrale, impact asupra transportului maritim și asupra comerțului. Un document de lucru al Comisiei a fost uh, formulat în februarie 2010 cu concluziile acestor studii. Studiile au confirmat că aceste cerințe de scanare integrală vor reprezenta o povară semnificativă pentru, statele, pentru Uniunea Europeană. Și am să vă citesc doar câteva cifre. Investițiile necesare pentru a pregăti facilitățile portoare necesare, se estimează a fi la undeva, undeva în jur de 430 de milioane de euro. Costurile operaționale suplimentare se vor ridica la 200 de milioane de euro pe an și va fi nevoie de angajare a aproximativ încă 2200 de angajați personal. <clears throat> Costul trimiterii un container din Uniunea Europeană în Statele Unite se va ridica cu aproximativ 10% porturile europene care nu se vor putea adapta noilor cerințe își vor pierde cota de piață, ceea ce va duce la congestionarea celorlalte porturi. Scanarea integrală ar putea duce la pierderi anuale de 10 miliarde pentru Statele Unite și pentru Uniunea Europeană luate la oaltă. Dacă toate țările din lume vor aplica această politică de scanare integrală, costurile estimate la nivel mondial se vor putea ridica la 150 de miliarde de euro în fiecare an. Analiza pe care am efectuat-o a identificat de asemenea și o serie de argumente tehnice extrem de limpezi împotriva acestei scanări integrale. Scanarea integrală nu identifică amenințările de ordin biologic și chimic. De asemenea, nu elimină posibilitatea de a se manipula încărcătura, de a se interveni în această încărcătură după efectuarea scanării. Se concentrează pe un singur mod de transport în momentul în care este nevoie de soluții pentru toate modurile de transport. Tehnologia actuală nu îndeplinește cerințele pentru o scanare integrală. De exemplu, scanarea sistematică a containerelor este practic imposibil de organizat dacă este vorba de container în tranzit. <clears throat> Toate aceste argumente ne arată limpede că, în cazul Europei, scanarea integrală va duce într-o deturnare a resurselor europene și o îndepărtare de la prioritățile formulate în materie de securitate. De aceea nu putem uh, accepta această idee de scanare integrală în porturile europene. Comisia este convinsă că o abordare bazată pe managementul riscurilor și pe cooperare internațională este metoda cea mai eficientă de a spori securitatea căilor de aprovizionare. Și am să vă descriu pe scurt această abordare multiplă. În primul rând, pentru fiecare încărcătură care intră sau care părăsește o țară, se examinează sau se, se face screening-ul unui set de informații relevante. Aceasta se aplică tuturor încărcăturilor care traversează frontiera europeană, nu doar containere, toate încărcăturile și pentru toate tipurile de transport. În acest sens, exportatorii și importatorii vor trebui să ofere informații cu privire la aceste mărfuri înainte de intrarea sau ieșirea acesteia de pe teritoriul Uniunii Europene. Punerea în aplicare acestei cerințe este în plină desfășurare și se va încheia până la finele anului în curs. În cadrul acestui model, analiza sistematică a datelor va permite agenților vamali să examineze toate încărcăturile pentru a identifica și a desemna pentru controle ulterioare containerele care prezintă risc sau încărcăturile care prezintă risc. În al doilea rând, avem identificarea unor agenți de nădejde care și-au dovedit uh, competența în materie de securitate. De aceea am creat un program de agenți economici autorizați. Și mă bucur să vă pot spune că după trei ani de zile, această inițiativă s-a bucurat de un succes remarcabil și 5500 de firme europene și-au depus cererea pentru certificare în acest sens și mai bine de 2500 au fost deja acreditate. Pe al treilea plan găsim recursuri la o serie de tehnologii moderne care permit agenților vamal să examineze rapid un volum mare de încărcătură fără însă a încetini uh, rata schimburilor comerciale. Avem o serie de echipamente de detecție și scanare care sunt disponibile în locurile respective sau sunt incluse chiar în containere. Tehnologia modernă poate îmbunătăți integritatea încărcăturilor sau a containerelor pe întregul parcurs de la sigilare, de la monitorizare, poziționare și scanare. Comisia a desfășurat o serie de proiecte pilot cu privire la sigilele electronice, tehnologia Smart Box și schimbul de informații detaliate, inclusiv cu țări terțe, cum ar fi, de exemplu, China. Astfel de proiecte sunt esențiale pentru promovarea inovației tehnologice și pentru a spori nivelul de securitate la nivelul întregii lumi. Pe ultimul plan găsim inter- cooperarea internațională la diferite niveluri. Coordonarea cu partenerii noștri internaționali pentru a identifica riscurile într-o manieră mai eficientă colectarea mai eficientă de informații și împărțirea de informații cu alți membri ai comunității vamale va îmbunătăți managementul riscului peste tot în lume. Componenta esențială a colaborării internaționale este recursul la instrumente internaționale și la standarde deschise cum ar fi cadrul SAFE de standarde formulat de Organizația Famală Internațională. Acestea vor asigura previzibilitatea, uh, lipsa de obstacole și vor evita costurile adiționale. Și în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, recunoașterea reciprocă a standardelor de securitate și programe de parteneriat comercial cu partenerii cheie pentru a îmbunătăți nivelul de securitate și a facilita schimburile comerciale. Avem deja acorduri de recunoaștere reciprocă cu Elveția și cu Norvegia și recent am încheiat un acord cu Japonia. De asemenea, avem discuții în desfășurare cu Statele Unite și cu China și sperăm că progrese considerabile în acest sens se vor face în lunile ce urmează. Pentru noi este o prioritate să ducem mai departe colaborarea cu Statele Unite, mai ales în materie de asigurare a siguranței um, căilor de aprovizionare discuțiile dintre Comisie și Agenția Americană de Resort uh, vor, du vor, vor trebui să ducă la rezultate concrete și la recunoașterea reciprocă a programelor atât americane cât și europene. Un astfel de acord ar reprezenta o realizare remarcabilă, pentru că este nevoie de el în aceste vremuri de restriște pentru economie și va contribui la sporirea securității pe ambele maluri ale Atlanticului. Începând cu ziua de astăzi, termenul limită iulie 2012 pentru punerea în aplicare a scanării integrale este încă în vigoare în legislația americană. Secretarul pentru Securitate Internă, doamna Napolitan, a anunțat în luna decembrie anului trecut că, având în vedere dificultățile multiple în acest sens, va propune o prelungire a acestei limite dincolo de 2012, o posibilitate care este permisă de legislația în vigoare. Domnia sa, de asemenea, a spus că administrația americană preferă o abordare multiplă la pro- a problemei siguranței containerelor. În prezent, administrația americană efectuează o examinare a politicilor referitor la securitatea căilor de aprovizionare și noi monitorizăm îndeaproape acest proces. Între timp, uh, se discută și în Congresul American în legătură cu viitorul acestei cerințe de scanare și cum s-ar putea asigura mai bine siguranța căilor de aprovizionare. Există două propuneri bipartizane pentru proiecte de lege care au fost introduse în ultimele săptămâni în Senatul American. Una dintre aceste legi va modifica cererea de scanare integrală uh, spun că porturile străine vor trebui să efectueze anumite teste specifice pe aceste containere. De asemenea, termenul limită prevăzut în acest proiect de lege va fi 2015. Cealaltă lege propusă va permite înlocuirea cedinței de scanare integrală cu un set de instrumente ce țin de evaluarea riscului. Acestea includ uh, programul de parteneriat comercial CTPAT, CSI-ul, Inițiativa pentru Securitatea Containerelor, cu agenți vamali americani prezenți în 58 de porturi străine, cu misiunea de a identifica containerele care prezintă riscuri sporite și instrumente de analiză a riscului care folosesc așa, zisul, uh, așa zisa cerință 10 plus 2. Toate aceste instrumente există deja dacă avem garanții cu privire la succesul acestor măsuri, atunci acest lucru va face posibil um, acea scanare integrală, dar în sensul dat acestei definiții de noua lege. Desigur, adoptarea acestei legislații va necesita inițiative și acțiuni din partea ambelor camere, în Camera Reprezentanților Statelor Unite care a susținut foarte puternic uh, conceptul de scanare integrală, bine, acolo nu s-a făcut niciun proiect de lege similar și problema rămâne extrem de delicată. Câțiva lideri democrați au scris secretarului pentru siguranța internă exprimându-și îngrijorarea cu privire la lipsa de progrese în acest sens. Este greu să prezici rezultatul unui proces legislativ democratic și de asemenea este un lucru periculos de întreprins. Însă eu sper că după alegerile din noiembrie am putea avea ocazia în 2011 să vedem o revizuire a acestei legislații privind scanarea. Domnilor și domnilor, noua abordare se bucură de, sub, de sprijinul unanim al firmelor europene, al agenților portuari și a statelor membre. A fost de asemenea inclusă pe agenda Organizației Mondiale a Comerțului. Noi dorim să ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu această legislație și dorim să promovăm o abordare alternativă în materie de siguranță a căilor de aprovizionare. Consiliul Economic Transatlantic a fost un forum folositor pentru a, de, prin schimbul de informații în acest sens. Sper să putem continua acest dialog la următoarele întâlniri, care vor avea loc probabil în următoarele luni la Washington. Parlamentul european a jucat un rol important în această dezbatere prin rezoluții și contacte bilaterale cu Congresul Statelor Unite inclusiv în contextul dialogului legislativ transatlantic. Aceste intervenții nu au rămas neobservate. În Congres se știe acum care vor fi consecințele externe ale scanării integrale. Asemenea, ele au ajutat la argumentarea modelelor alternative. De aceea trebuie să rămânem vigilenți și să cerem o modificare a acestei legislații americane omologii dumneavoastră din Congresul American, care vor putea fi contactați de dumneavoastră, ar putea avea un cuvânt de spus în acest respect, în acest, uh, din acest punct de vedere. Vă mulțumesc pentru atenție și, după cum spuneam, în ciuda prezentării cu caracter tehnic, sper că discuțiile ulterioare vor fi fructoase și interesante. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar, pentru această prezentare extrem de cuprinzătoare și chiar dacă a avut un aspect foarte tehnic, există și un puternic uh, aspect politic. Trebuie să ne gândim la gestiunea de risc și la îmbunătățirea securității în relațiile cu Statele Unite și este un subiect de actualitate. Acum voi da cuvântul coordonatorilor care, fără îndoială, au întrebări de pus o să încep cu domnul Schwab, dacă acesta are o întrebare. Comisar. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, vă mulțumim foarte mult că discutați într-o manieră foarte activă această temă pe care o discutam încă din fostul, din fostul mandat legislativ. Încă de pe atunci spuneam că nu este posibilă implementarea acestei scanări sud 100%. Și dacă această scanare va fi introdusă, atunci ea va reprezenta o barieră comercială. Tocmai de aceea sunt de acord cu dumneavoastră și anume trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru ca această decizie a Congresului să nu fie aplicată. În măsura în care, bineînțeles, putem. putem. Și, bineînțeles, activitățile dumneavoastră sunt lăudabile în acest sens. În al doilea rând, bineînțeles, acesta este un exemplu al faptului că Comisia pentru Comerț Interior și Comerțul Interior va fi puternic afectat de toate deciziile luate dincolo de uh, Atlantic. Și tocmai de aceea cred că ar trebui să punem accent și pe părerile uh, partenerilor americani în momentul în care luăm decizii la nivel european. Și în al treilea rând, dați-mi voie să, să pun în discuție taxa pe tranzacție, care de asemenea poate fi inclusă aici. Aș vrea să vă rog să ne explicați de ce, după părerea dumneavoastră, o taxă, un impozit, fie el mic, nu poate contribui la limitarea speculațiilor pe piață. Vă mulțumesc!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 jeg er sådan set øh, enig med fru formand, at, at øh, ja, det er teknisk, øh, er Mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare interesantă. Este un subiect care ne preocupă. Funcționează interpretarea? Da? Bine. Deci sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte, și cu dumneavoastră, domnule comisar. Este vorba de o problemă tehnică, dar și politică, pentru că are consecințe asupra relațiilor între Statele Unite și Uniunea Europeană. Și dacă, dacă se va ajunge la o scanare 100%. Domnule comisar, ne-ați explicat motivele pentru care trebuie să găsim alte soluții pentru că există alternative. Eu sper că schimbările vor avea loc. Chiar dacă Congresul își va schimba poziția, majoritatea este în favoarea unei scanări 100%. Așadar, sper că delegația pentru Statele Unite a Parlamentului European va încerca să influențeze lucrurile, însă Comisia Europeană trebuie să știe că Congresul American trebuie să se, să și schimbe poziția. Noi urmărim situația politică din Congres însă avem noi uh, posibilitatea de a trimite un semnal clar Americii. Nu este vorba doar despre Europa, ci și alte state din lume și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu această măsură. Trebuie totuși să conlucrăm pentru că avem relații comerciale și noi cu alte părți ale lumii mă întreb ce putem noi face pentru a influența ceea ce se întâmplă în Congres pentru a opri acest trend uh, din Statele Unite. Domnule comisar, vă dau cuvântul pentru a răspunde primilor doi coordonatori. Uh, thank you very much for... Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. În primul rând, sunt de acord pe deplin că, cu toate că această problemă pare să fie una tehnică și, bineînțeles că la nivelul vămilor va trebui să găsim soluții de ordin, ordin tehnic, uh, este, pe de altă parte, și o problemă politică, ținând cont de volumul comerțului între Uniunea Europeană și Statele Unite. O asemenea restricție ar avea efecte extrem de dăunătoare asupra relațiilor noastre comerciale. Trebuie să facem totul pentru a convinge Statele Unite că abordarea lor actuală nu este soluția cea mai bună. Întrebarea dumneavoastră a fost ce putem noi face de fapt Comisia Europeană folosește toate căile pentru a convinge Statele Unite în legătură cu necesitatea de a aborda o uh, abordare multistratificată în locul scanării 100%. În ceea ce privește Organizația Mondială a Vămilor, suntem de acord că Statele Unite sunt este și ea de acord că abordarea 100% a scanării 100% nu este abordarea optimă. Există și mulți membri ai Congresului însă care sunt pentru scanarea 100% și din partea Comisiei vom folosi următoarea întâlnire tehnică pentru a încerca să convingem Congresul uh, Statelor Unite sau să prezentăm argumentele noastre Congresului American. Și dialogul, dialogul parlamentar este unul foarte util de asemenea. Aici Parlamentul European poate avea un rol important suntem gata să vă punem la dispoziție orice informații, uh, argumente de care aveți nevoie pentru a avea o discuție aprofundată cu membrii Congresului. Prin unirea eforturilor între Parlament și Comisie, sper să putem convinge Statele Unite să nu înainte, uh, meargă înainte cu această legislație. O altă întrebare avea legătură cu altă parte a portofoliului meu. Nu era vorba de probleme vamale, ci de taxa pe tranzacții financiare. Probabil știți că în 7 septembrie am avut o întâlnire la care am discutat acest subiect la un Consiliu Ecofin Comisia a emis și o analiză. Intenția noastră a fost să prezentăm lucrurile obiectiv, să nu adoptăm o atitudine sau alta în legătură cu un tip sau altul de taxă, uh, o taxă pe tranzacțiile financiare sau o taxă pe activitatea financiară. Am vrut să uh, evaluăm impactul pozitiv și cel negativ și să convenim la nivelul Uniunii Europene că uh, avantajele sunt uh, mai importante decât dezavantajele. Dacă dezavantajele duc la Uh, îngreunarea creditului pentru societăți și, tătă- și cetățeni. Trebuie să uh, ținem cont și de aceste lucruri. Discuțiile continuă, vom mai discuta acest subiect uh, la următoarea întâlnire informală ECOFIN de la sfârșitul lui septembrie și pregătim și o comunicare cu privire la taxarea sectorului financiar comunicare ce va fi emisă în octombrie. Nu vreau să anticipez în vreun fel uh, rezultatul acestor discuții, pentru că uh, discuțiile sunt încă în curs. Vă mulțumesc. Uh, are cuvântul domnul Bușoi. Și după aceea doamna Rule. Monsieur Boussoy et ensuite madame Rule. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar, pentru că sunteți astăzi aici să faceți această prezentare. E o problemă importantă, nu numai pentru că este o problemă delicată în relația noastră cu partenerul strategic cel mai important, care este Statele Unite ale Americii, dar o problemă importantă și pentru că vine în contextul crizei economice. Și eu cred că <clears throat> pregătirea porturilor europene pentru a face 100% scanarea reprezintă o povară nenecesară pentru economia europeană <clears throat> nu neapărat uh, datorită numai investițiilor care trebuie făcute în porturi pentru a face această metodă posibilă dar și costurilor operaționale adiționale pe care uh, studiul pe care l ați prezentat uh, le a identificat foarte bine. Și totuși, dacă ar fi o metodă 100% sigură, 100% infailibilă, Poate că am fi dispuși să facem aceste sacrificii, dar, așa cum bine ați arătat, există limite ale acestei metode. Și trebuie să vă felicit pe dumneavoastră și pe colegii din comisie pentru că ați venit și cu soluții alternative. Întrebarea mea este următoarea. Ținând cont de faptul că este o problemă delicată pentru Statele Unite ale Americii, care de curând a aniversat uh, uh, un eveniment extrem de nefericit <clears throat> din istoria sa și istoria umanității, uh, aceea a securității, uh, cred că trebuie să uh, încercăm să-i convingem pe cei din Senatul American, pe cei, din, pe cei care fac legislația în Statele Unite ale Americii, împreună cu alți parteneri globali care sunt și ei uh, direct interesați și afectați de această chestiune. Și mă refer la China, la Japonia, la India și la alte state care au relații comerciale importante cu Statele Unite ale Americii. Dumneavoastră ați spus că sunteți deja în dialog cu, acest, cu aceste țări importante. Ne puteți spune mai exact uh, în ce fel vă puteți coordona cu ei? Doamna Rulă. Vă mulțumesc. La rândul meu vreau să-i mulțumesc, domnule comisar, pentru toate informațiile primite. Am primit și documente din partea comisiei înainte de întâlnirea aceasta. Uh, și, uh, de asemenea, mulți uh, din comunitatea comercială își doresc sprijin, lucru pe care l-am aflat deja. Ne-ați putea spune în ce măsură considerați că noi i-am putea uh, sprijini pe antrepe- antreprenori? Care este poziția Consiliului în acest sens? Cum îi putem așadar sprijin, uh, sprijini? Aceasta este tema pe care vreau să o pun în discuție. Colegul nostru a vorbit despre taxa pe tranzacție și această temă este una complexă. Este vorba despre sectorul care a cauzat criza, Uh, așadar, este vorba despre uh, implicarea în eliminarea efectelor negative ale, ale acestei crize a sectorului care tocmai a cauzat criza și tocmai de aceea această tranzacție ar fi necesară. Și acum îi dau cuvântul din nou domnului comisar. thank you very much. Vă mulțumesc. Se pare că taxa pe tranzacție este tema cea mai uh, importantă în zilele acestea. Nu pot decât să repet cele pe care le-am spus deja în răspunsul adresat domnului Schwab. Și anume, în continuare discutăm această problemă. Vă rog să fiți răbdători și să așteptați rezultatul uh, discuțiilor noastre. Vă pot însă asigura că în evaluarea consecințelor propus, propunerile, propunerilor de pe masă voi fi foarte uh, obiectiv. Vă asigur că în final vom lua decizia cea mai bună. Bineînțeles, această decizie trebuie mai apoi să, fie, să obțină aprobarea Parlamentului European și a Consiliului, însă, în orice caz, vă asigur că voi face tot ce îmi stă în putință pentru a vă propune soluția cea mai bună. În ceea ce privește coordonarea cu statele terțe, Recent am fost în uh, China, am avut acolo o serie de discuții cu privire la uh, relațiile dintre Uniunea Europeană și China. Bineînțeles, am vorbit despre falsificări. Aceasta a fost tema cea mai importantă a discuțiilor noastre și am ajuns în cadrul discuțiilor la o serie de rezultate. Însă, de asemenea, am discutat și despre scanarea 100% în cursul acestor întâlniri. Autoritățile chineze susțin abordarea Uniunii Europene și alți parteneri comerciali importanți ai Uniunii Europene au exact aceeași părere. Prin urmare, nu există niciun fel de dezacord uh, la nivel mondial în ceea ce privește atitudinea ce trebuie să fie adoptată vis-a-vis -vis de scanarea 100% cerută de partenerii americani. Prin urmare, Ah, este evident că odată ce ne vom uh, uni forțele la nivel global, vom reuși să convingem Statele Unite să adopte o nouă abordare care să fie să aibă uh, rezultate chiar mai bune decât scanarea 100% și uh, care de asemenea să nu implice costuri la fel de mari. De asemenea, permiteți-mi să spun că, după părerea mea, este foarte important uh, ca Parlamentul European și de asemenea Parlamentele Naționale uh, în momentul în care au reuniunile uh, cu diferiți uh, congresmeni americani să pună în discuție și această temă. Bineînțeles, folosind argumente solide, concrete și studiul comisiei, am putea să creăm o bază de discuții cu Congresul American pe această temă. Pornind de la această bază de discuții, i-am putea convinge pe partenerii americani că această decizie pe care ei o au discutat-o în urmă cu câțiva ani ar putea fi în detrimentul relațiilor. Comisar. Mulțumesc, domnule comisar. Voi da acum cuvântul celorlalți eh, membri ai Comisiei IMCO, Catrin Schinkler, domnul Corea de Campos, eh, domnul Crossman și a cerut cuvântul și domnul Bradburn din Comisia Transporturi și, bineînțeles, dacă mai există și alte cereri de a lua cuvântul, le vom da curs. Catrin. Mulțumesc, vă mulțumesc că îmi dați ocazia să mi aduc contribuția la această dezbatere. Mulțumesc, domnule comisar, mi se pare o problemă foarte importantă și prezentarea dumneavoastră a fost extrem de clară și informativă. Sunt de acord cu dumneavoastră că uh, există costuri foarte mari și beneficiile securitare sunt scăzute. Uh, se pare că Uh, scanarea 100% este atrăgătoare din punct de vedere electoral pentru Congresul American. Uh, eu știu că nu toată lumea din Statele Unite spune că aceasta este soluția perfectă. Vor exista costuri și pentru porturile americane, costuri uh, care nu vor putea fi folosite pentru a lupta împotriva terorismului într-un alt fel există argumente care se pot folosi în dialogul cu uh, omologii noștri americani. Știu că președintele Comisiei va vizita Statele Unite. Președintele Comisiei va aborda această problemă cu omologul, omologii săi de la New York. Statele membre vor ridica această problemă Uh, atunci când se vor întâlni cu omologii lor. Este vorba de o problemă extrem de importantă dacă privim uh, costurile implicate. De asemenea, există și o problemă cu recunoașterea reciprocă a standardelor de securitate, pentru că dezbatem și standardizarea astăzi. Însă, în ultimul rând, ați vorbit despre personalul vamal și acest lucru m-a frapat pentru că am avut o uh, conversație uh, cu un deputat din Scoția uh, și lucrătorii din vămi sunt incluși prin, în lucrătorii de stat. Însă uh, aceste posturi pentru lucrătorii la stat vor fi reduse Oare acum este momentul să reducem uh, numărul de angajați din uh, vămi? Acum când încercăm să luptăm și împotriva uh, traficului de persoane, uh, ar trebui să ne asigurăm că uh, locurile de muncă ale acestor uh, lucrători vamali sunt protejate. Antonio? Gostaria de agradecer também ao Comissário Schmetter por ter vindo aqui hoje Aș dori să mulțumesc domnului comisar pentru că a venit să fie cu noi această după masă și m-a interesat foarte mult să aud care au fost primele rezultate în această direcție. Analiza făcută a fost una extrem de obiectivă. Știu că, în principal, uh, concluziile au bazat pe estimări, însă cu toate acestea, ele nu sunt mai puțin valoroase. Într-un anumit punct de vedere, este vina noastră. Ne-am făcut-o din multe puncte de vedere cu mâna noastră. Am constatat un unilateralism sporit din partea Statelor Unite. Această idee a scanării integrale va presupune costuri considerabile și tehnologia nu este tocmai perfectă. Singurul avantaj potențial ar putea include crearea unor noi locuri de muncă în porturi și la Europol și eventual unele avantaje din punct de vedere tehnologic. Tehnologia se va îmbunătăți în cele din urmă. Din păcate însă secole de istorie militară ne arată că acest gen de mecanisme de regulă eșuează. N-am să intru în detalii din acest punct de vedere și n-am să vă dau exemple, pentru că n-aș vrea să ofensez vreo sensibilitate națională, însă cred că tuturor ne vin în minte nenumărate exemple uh, când astfel de tehnologii și astfel de bariere au eșuat lamentabil. Statele Unite par să fie tot mai obsedate de problema securității. Aceasta pare să domine celelalte aspecte. Ce se va întâmpla pe viitor? Dacă încercăm să ghicim ce se va întâmpla în noiembrie la alegeri și dacă majoritatea din Congres va continua, așa atunci să insiste asupra acestor cerințe și chiar dacă vor adopta și o cale de mijloc mai moderată, care este pentru noi planul B? Ce putem face noi în Europa? dacă nu se renunță la această scanare integrală. Planul B ar fi să încercăm să-i convingem să facem alt, să facă altceva sau vom încerca oare să creăm o solidaritate cu alte țări în afara Uniunii Europene pentru a avea un front unit un front unit care, sperăm noi, va convinge pe americani să se răzgândească? Domnule comisar, aveți alte idei cumva, măsuri mai ferme eventual? Mie nu vine nimic în minte de exemplu, dar um, n-ar fi rău să existe și un plan B Asta în caz că după alegerile din noiembrie din Statele Unite, curentul de opinie în favoarea acestei scanări integrale va rămâne dominant, pentru că există o majoritate care are această fixație acolo pe probleme de securitate. Deci, dincolo de presiuni cu caracter diplomatic, am putea exercita și presiuni cu caracter diplomatic. Uh, orice ne-ați spune din acest punct de vedere ne-ar fi de mare ajutor. Mulțumim, Antonia ai perfectă dreptate să pui această întrebare. Am să dau cuvântul domnului Grossman. Am să vă rog totuși să fiți foarte scurți ca să dăm și ocazia domnului comisar să răspundă. Domnul Grossman. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim, domnule, președinte, domnule comisar, că ne-ați oferit o imagine de ansamblu. După părerea mea, americanii introduc această cerință cu privire la scanarea 100% uh, ca urmare a evenimentelor de la 11 septembrie. Însă dați-mi voie să mă întreb care este situația supravegherii în momentul de față a tuturor operațiunilor de supraveghere. Există uh, de asemenea în acest context o supraveghere a activităților comerciale uh, Uh, și în acest context mă gândesc de fapt la fa- uh, falsificări și standarde europene care în multe state terțe nu sunt uh, respectate. Se poate prin intermediul scanării 100% să se elimine toate aceste probleme, mă îndoiesc. Cred că trebuie să introducem o sumă de măsuri pentru eliminarea acestor probleme. Și care sunt propunerile dumneavoastră în acest sens pentru următorii ani. Dumneavoastră, în prezentarea dumneavoastră, ați vorbit despre costuri, însă cred că o supraveghere de piață mai puternică ar aduce uh, beneficii mult mai mari. Gândiți-vă la falsificări, gândiți-vă la uh, Uh, produse de genul jucăriilor chinezești care au intrat pe piața uh, europeană fără a fi făcut obiectul unor uh, proceduri de control. Aș vrea să vă gândiți la care e la buchetul eventual de măsuri pentru contracararea acestor situații. Scanarea ar putea fi o măsură, de asemenea, companiile din statele terțe ar putea fi obligate să, um, să respecte anumite standarde sau ce alte măsuri propuneți dumneavoastră? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Vă dau cuvântul acum. Thank you very much. Uh, yes, I think that's all the... Vă mulțumesc. Cred că toate întrebările pe care le-am auzit sunt deosebit de importante. În ceea ce privește costurile pentru Statele Unite, estimările noastre arată că aceste costuri combinate se vor ridica la 10 miliarde de euro. Dar deci costuri combinate Statele Unite, Uniunea Europeană. O parte din sumă va reveni Statelor Unite. Și pentru ei este un proces, un proiect costisitor. În prezent nici ei nu sunt gata să pună în aplicare acest sistem, mai ales dacă ne gândim și la contextul crizei economice. În ceea ce privește contactarea Statelor Unite pe diferite căi, v-ați referit și la vizita domnului Barroso, dar utilizăm fiecare posibilitate pentru a aborda această problemă și vom continua să facem acest lucru deoarece considerăm că dacă vrem să schimbăm uh, opiniile congresmenilor americane, atunci trebuie să insistăm și asta e o prioritate pentru noi. Trebuie să facem tot ce este posibil. Sigur, nu cred că ne putem aștepta la schimbări până în noiembrie, o perioadă preelectorală la ei și în perioada preelectorală nu prea vezi schimbări majore, însă după alegeri vom continua să lucrăm cu noul congres și vom încerca să-i convingem pe aceștia. În ceea ce privește locurile de muncă în sectorul vamal, știm într-adevăr că aceasta este o problemă cu care se confruntă majoritatea statelor membre. Acolo e vorba de datorii și de deficite semnificative suntem în proces de consolidare a poziției fiscale la nivelul statelor membre și uneori apar o serie de măsuri și de moduri de punere în aplicare. De multe ori este vorba de reducerea locurilor de muncă în sectorul public și, evident, agenții vamali fac și ei obiectul unor astfel de posibile concedieri. Desigur, asta rămâne la atitudinea statelor membre. Statele membre decid cum își pun în aplicare politice de consolidare economică. Totuși, noi, la nivelul Comisiei, încercăm să convingem statele membre, și am avut întâlniri în acest sens cu, membri, cu miniștri de resort din statele membre, să-i convingem că sectorul vamal este unul în care economiile create prin reducerea locurilor de muncă nu vor fi atât de semnificative și nu vor contrabalansa amenințările pe care Europa va trebui să le înfrunte dacă renunță sau simpli controlele vamale. Consider personal că ministrii de resort înțeleg foarte bine situația și sper că nu ne vom confrunta cu o reducere semnificativă a numărului de locuri de muncă din sectorul vamal. În ceea ce privește planul B, ce s-ar putea face în viitor în acest sens? Desigur, noi Credem și sperăm, însă avem și argumente din acest punct de vedere. Considerăm deci că punerea în aplicare a acestei legi va fi amânată oricum. Informațiile pe care le deținem ne spun că inclusiv administrația americană nu este pregătită să pună în aplicare această legislație începând cu luna iulie a anului 2012. De fapt, administrația americană însă își înțelege foarte bine că această abordare nu este cea mai bună, este una extrem de costisitoare și când m-ați întrebat în legătură cu avantajele prezentate de acestea, e bine, analiza noastră ne arată că beneficii similare sau chiar uh, mai importante și semnificative se pot obține prin aplicarea unei abordări multiple a factorilor de risc și știm că la nivelul Uniunii Europene am avansat considerabil în acest domeniu după punerea în aplicare a amendamentului privind securitatea la codul VAMAL, am avut sistemul de transmitere electronică a informațiilor, presosire și post Uh, plecare, deci există posibilitatea de a crea un sistem mai inteligent la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, dezvoltăm și acest sistem de agenți economici autorizați, însă ideea noastră centrală este că va trebui să introducem această recunoaștere reciprocă a agenților autorizați. Am făcut acest lucru cu Japonia deja, și am făcut progrese și cu Statele Unite în acest sens. Sper că în curând vom avea un acord concret în acest domeniu. Și știți că dacă cădem de acord asupra recunoașterii reciproce a acestor agenții autorizați, ne vom putea concentra mai bine asupra acelor agenți care prezintă un factor de risc sporit. Deci vom putea astfel economisi resurse și ne vom putea concentra asupra riscurilor concrete, asupra riscurilor care vin odată cu operatori neautorizați. De fapt, noi promovăm uh, propriile noastre principii vamale la nivelul întregii lumi și forumul adecvat este Organizația Mondială a Vămilor. Folosim orice întrunire a acestui for în acest sens. Sper, prin urmare, că, în termen general, vom fi gata să reacționăm indiferent de soluția propusă de Statele Unite și să reacționăm în mod adecvat. Merci. Alors, la parole est Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Bradburn din partea Comisiei pentru Transporturi. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că ne-ați permis să participăm la această dezbatere. Dacă îmi dați voie, aș dori să spun ceva înainte de întrebările pentru domnul comisar. Sper, domnule comisar, că în ceea ce privește aspectul securitar al acestui proces de scanare a containerelor, nu vom asista la un război în comisie în legătură cu din, între diversele departamente responsabile. Aș dori să vă cer asigurarea că diverse de departamentele comisiei vor fi consultate. Ați menționat importanța tehnologiei în aceste negocieri. Vă reamintesc că Parlamentul și Congresul sunt implicate în această problemă, în dialogul legislativ transatlantic. Cu 18 luni în urmă s-a o problema la Ljubljana și chiar și în luna iunie ne-am întâlnit cu congresmenii americani la Madrid și am abordat această problemă. V-aș ruga să nu uh, puneți accentul doar cu pe TEC atunci când noi avem uh, uh, legături destul de apropiate cu TOD. Ați menționat uh, pe dreptate problemele legate de orice formă de scanare a containerelor în legătură cu problema transbordării. Mă întreb dacă aveți măsuri în ceea ce privește transbordarea bunurilor din Europa via Canada sau statele din nord-estul uh, Statelor Unite. Pentru că, de exemplu, în Halifax, uh, unde se primesc extrem de multe vase din Canada, mă întreb dacă propunerea pe care am propus-o Congresul American ar uh, putea intra în aplicare. Acesta este primul punct. Ați menționat uh, din nou dezvoltarea acestor containere inteligente. Poate ne puteți spune dacă Comisia susține activ cercetarea și dezvoltarea pentru a ajunge la aceste containere inteligente. Știu din Comisia de Transport că uh, încă mai trebuie să se facă destul de multe pentru a măsura gradul în care aceste containere au fost uh, sau nu uh, afectate. A treilea rând, a fost ce, din nou ceva ce ați spus în remarcile introductive, scanarea cu radiații sau pentru radiații. Nu știu dacă vorbiți de un fel de scanare prin radiații active sau pasive, pentru că vorbim aici de scanarea integrală a containerelor. Și unele, unele scanere sunt folosite la aeroporturi pentru a scana pasagerii. În acest caz, Uh, containerele care conțin alimente ar putea să fie iradiate dacă se folosesc radiații active. Vreau să mă asigur că nu există uh, nicio propunere uh, de a scana cu radiații active alimente care sunt destinate consumului în Uniunea Europeană. De asemenea, un alt aspect care poate vă preocupă. Îmi amintesc că acum câțiva ani Comisia pentru Transporturi a propus uh, comisarului Barrow o strategie de securitate a lanțului de uh, furnizare în Uniunea Europeană. Domnul comisar Barrow a suspendat uh, acțiunile în acest sens și eu sper că un acord cu Uh, Statele Unite nu ar fi un precursor al unei asemenea inițiative de securitate a uh, lanțului de furnizare. Acestea sunt întrebările mele, doamnă președinte, și aștept uh, răspunsurile din partea domnului comisar. Mulțumesc. Domnule comisar, aveți cuvântul pentru a răspunde la aceste întrebări și pentru a încheia. Vă mulțumim din nou pentru prezența dumneavoastră aici. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Bineînțeles că sunt uh, destul de tehnice. În legătură cu ceea ce a spus la început uh, despre coordonarea între diversele directorate din comisie, o să vă asigur că coordonarea și spiritul de colegialitate sunt cuvinte cheie în comisie și vom încerca să ne asigurăm că eforturile din domeniul VAMAL vor fi coordonate cu alte directorate, transport, direcții generale, transport, piață, comerț și așa mai departe în ceea ce privește contactele cu Statele Unite, în introducerea mea am menționat uh, dialogul legislativ transatlantic ca unul dintre un, canalele care pot fi folosite și este adevărat că trebuie să folosim toate canalele legislative de care dispunem. Este vorba de o comunicare directă între legiuitori și prezentarea unor argumente clare împotriva poziției Congresului. lucru care ne-ar ajuta cauza. În legătură cu întrebările mai punctuale în ceea ce privește transbordarea materialelor între Statele Unite și Canada. Cred că dacă sistemul ar fi aplicat, sistemul ar trebui să se aplice și transbordării. După cum am spus, în general, scanarea pentru transbordare este un exercițiu, exercițiu extrem de dificil. Din câte știu, în momentul actual este aproape imposibil de implementat în oricare port. Aceasta este una dintre dificultățile serioase de implementare a unui asemenea sistem. Însă acesta este un subiect care necesită clarificări suplimentare, discuții cu autoritățile americane. În ceea ce privește containerele inteligente, este adevărat că dezvoltarea tehnologiei este un subiect destul de dificil. Avem câteva proiecte pilot în acest domeniu și, bineînțeles, dezvoltarea de, te- dezvoltarea de tehnologii noi este costisitoare. Este mai degrabă ceva ce ține de viitor. În ceea ce privește radiația activă sau pasivă la scanarea containerelor. Bineînțeles că atunci când vorbim de alimente, radiația activă ar distruge alimentele. Lucru, care, lucru care nu este optim pentru asigurarea securității lanțului de furnizare. Și cred că alegerea între radiație pasivă și activă ar trebui să fie aleasă, ar trebui să fie făcută extrem de precaut. Ultima întrebare s-a referit la propunerea anterioară a domnului Baro în legătură cu securitatea lanțului de furnizare. Toate propunerile anterioare Uh, sunt revizuite de către actuala comisie, de către colegiul de comisare actual și unele dintre propuneri au fost retrase și altele sunt continuate. În ceea ce privește această propunere, va trebui să verific și poate putem discuta bilateral în legătură cu preocupările dumneavoastră și felul în care le putem răspunde. Și pentru a încheia, cred cu tărie că problema scanării integrale, cu toate că este tehnică, este și o problemă politică. și noi toți cei de la Comisie, Parlamentul, Consiliul, trebuie să ne unim eforturile pentru a avea rezultate pozitive în acest proces. Cred de asemenea că argumentele noastre sunt extrem de convingătoare și sperăm că vom atinge rezultatele pe care le dorim. Merci, monsieur le... Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Este adevărat că toate subiectele pe care le discutăm sunt importante din punct de vedere politic și tehnic. Uh, așteptăm să ne reîntâlnim în 2011 pentru că avem uh, discuții de purtat în ceea ce privește codul comun al vămilor, care trebuie actualizat în, la nivelul comitologiei. Vă mulțumesc, domnule comisar și secretariatului dumneavoastră. Thank you very much. Je vous demanderai de reprendre vite vos... Vă, vă rog să reveniți la locurile dumneavoastră, pentru că suntem puțin în întârziere. <laughs> Merci, c'était beaucoup plus confortable. très brièvement et juste avant les votes qui foarte pe scurt, înainte de vot, care va fi extrem de scurt, sper că nu vor, vor fi probleme la votul, voi da cuvântul doamnei Barbara Weiler, raportare pe directiva în legătură cu întârzierea plăților, pentru a ne spune despre ultimele evoluții în acest dosar înainte de trialogul care va avea loc în această soară. Bar- seară. Barbara, ai cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia de a face o scurtă prezentare. După o întâlnire importantă reper de vineri și înainte de ultima întâlnire informare întâlnire informală în seara aceasta. Ne aflăm la un pas de fin- final și vreau să-i mulțumesc președinției belgiene pentru modul în care a purtat aceste negocieri și a condus negocierile. Ce am uh, citit despre rezultatele obținute vineri este îmbună, îmbucurător pentru noi, pentru Comisia noastră, pentru Parlamentul European. Nu trebuie să vă spun că cele 27 de state membre au luptat între ele până la final pentru a obține o manieră de a deschide uh, avizul nostru într-o manieră mult mai flexibilă. Guvernele naționale vor deschideri peste tot, spre deosebire de noi care ne dorim uh, o reglementare cât se poate de clară și uh, concretă. Mă bucur că în Coreper părerea noastră cu privire la tratamentul legal oferit uh, companiilor private și companiilor de stat a fost impusă. Pe alocuri a trebuit să facem compromisuri. Noi am uh, dorit, uh, spre exemplu, o taxă pentru uh, întârzieri de 9%, Consiliul dorea 7%, de, par, de fapt Consiliul lupta pentru 0% inițial, însă până la urmă am ajuns la 7%, 8%. Și mi s-a părut foarte inter- interesant faptul că inițial Consiliul vroia 0%, dar am luptat. Domnii din Germania se amuză acolo, știu despre ce vreau să vorbesc. Capping-ul pentru instituțiile publice a rămas la 60%. La 60 de zile, uh, îmi cer scuze, aveți dreptate. Și aici se dorea o diluare a părerilor noastre. Am ajuns la un consens cu privire la definirea instituțiilor private și publice le știm deja definițiile acestea. În ce privește excepțiile, Consiliul uh, se bazează și își dorește să se bazeze pe definițiile propuse de Parlamentul uh, European. În trecut uh, au existat o mulțime de definiții, însă în seara aceasta vom uh, ajunge la un consens cu privire la definițiile propuse de noi. Lucrul acesta ne, ne bucură. Însă această reglementare va deveni opțională. Prin urmare, statele membre pot să o implementeze așa cum este ea propusă, însă pot găsi și alte că, uh, căi. Și tocmai de aceea aș dori să să aflăm de la partea, din partea parlamentelor naționale uh, Uh, mai multe despre situația la fața locului în fiecare stat membru uh, în, parte, asta pentru a vedea în ce măsură statele membre vor, implica, vor aplica directiva noastră. Așadar, este o armonizare minimă Statele membre pot uh, stabili un procent de 9% dacă își doresc, însă noi în directiva noastră vom ajunge mai mult ca sigur la propunerea de 8%. Per ansamblu, discuțiile au fost îmbucurătoare. Și dați-mi voie să vă spun că acest rezultat uh, a putut fi posibil înainte de întâlnirea din seara aceasta doar datorită faptului că Parlamentul European a avut o poziție unitară în cadrul negocierilor. Consiliul, spre deosebire de Parlament, nu a avut aceeași poziție unitară. Au existat o serie de interese exprimate în cadrul Consiliului, însă noi, europarlamentarii, am avut o poziție constantă. Uh, și această poziție constantă a fost evidentă în uh, discuțiile cu Consiliul. Și tocmai de aceea vreau să le mulțumesc raportorilor din uh, umbră, de aici și din celelalte comisii implicate. Merci, Barbara. Mulțumesc, Barbara, pentru că ai subliniat că uniți suntem mai puternic, puternici. Mulțumesc pentru activitatea ca raportor și tuturor raportorilor din umbră. Ne întâlnim în această seară la trialog și vom avea informațiile la următoarea comisie. Să trecem acum la vot. Eu trebuie să vă părăsesc în 10 minute uh, și uh, colegul meu mă va înlocui. Alors, nous allons commencer par le rapport. Începem așa cu, așadar cu raportul domnului Bușoi Domnule Bușoi, doriți să spuneți eh, două cuvinte? Vă mulțumesc. Doresc eh, să spun că am ajuns la un acord cu un amendament de compromis, care este la fel cu amendamentul de compromis din opinia domnului Panțeri în legătură cu uh, mecanismul de recurs colectiv. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și secretariatului. Vă mulțumesc. Merci, Monsieur Donc... Mulțumesc, domnule Bușoi. Vom trece așadar la vot. Sper că nu este necesar să votăm electronic. Începem votul. Aliniatul 2, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? 34 de voturi împotrivă. Este clar. Paragraful 2, amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Și aici este foarte clar adoptat. Paragraful 3, amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri în mod clar se adoptă. Paragraful 3b, amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Paragraful 3c, amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă clar. Paragraful 4, amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraful 4a, amendamentul 7. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Paragraful 4b, amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Paragraful 6, amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Paragraful 6a, amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Paragraful 7. Este vorba de un compromis. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. A, nu, amendamentul 11 este caduc. Paragraful 7b, amendamentul 12. Pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Paragraful 8, amendamentul 13 De Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Și vom vota acum proiectul de aviz. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Domnul Schwab a rămas cu mâna ridicată, însă sper că este pentru. Deci se adoptă foarte clar. Îl felicit pe raportor pentru că un asemenea vot este o adevărată binefacere pentru președinte și pentru secretariat. Mulțumim tuturor. Trecem acum la al doilea vot. Ah, voilà. J'étais perdu dans mes listes de vote. Alors, je vais laisser la parole, donc c'est le rapport de Pierre Antonio Panzeri. Urmează raport, raportul domnului Panzeri. Deci îi voi da cuvântul pentru a spune câteva cuvinte înainte de vot. Aș dori doar să mulțumesc uh, tuturor celor care au contribuit la acest aviz. am ajuns la soluții satisfăcătoare pe mai multe puncte prin amendamente orale. Mi se pare un raport extrem de bun care sper că va fi votat de către dumneavoastră. Mulțumesc tuturor pentru colaborare. Ah. Parol, Monsieur Schwab. Domnul Schwab, ar fi posibil oare să votăm în bloc Același lucru. Există obiecții la un vot în bloc? Prima pagină, vot în bloc. Există obiecții. Aveți obiecții? Da. Atunci va trebui să de parcurgem unul câte unul. Doamna președinte, avem o problemă cu ultimul rând, dar este doar un singur, un singur rând. Bine, nu nimic, trecem la vot. Amendament, paragraful 1, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Paragraful, paragraful 1, amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Paragraful 2, amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Paragraful 3, amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Paragraful 4, amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Paragraful 4a. Amendamentul 7. Cine este pentru? A. Există un amendament oral la acest paragraf 7 al domnului Panzeri, se pare. Domnul Panzeri și domnul Schmidt au un amendament oral. Deci votăm pe, amend- pe paragraful 4, amendamentul 7 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Le reste caduc. Nous passons au 4. Trecem atunci la paragraful 4b, amendamentul 8 cu amendament oral. Amendament al domnului Schmidt și Panzeri. Aveți textul amendamentului oral? Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Același lucru. Paragraful 4C, amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Paragraful 5, compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Deci 11 și 10 sunt caduce. 5A, amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Paragraful 5B, amendamentul 13. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Paragraful 6, amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15, cine este pentru? Este o adăugire. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri, se adoptă. Paragraful 7, amendamentul 16, pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și pentru întregul aviz, cine este pentru? Împotrivă abțineri, două, două abțineri, se adoptă în mod foarte clar și felicitări raportorului pentru acest dosar uh, cu un vot extrem de simplu. Ar fi foarte bine să avem în fiecare zi voturi de acest fel. Vă mulțumesc foarte mult pentru disciplină și pentru prezență. Ne vom revedea în altă zi. Buonasera a tutti. Se inizio. Bună seara tuturor, vă salut pe toți. Dacă se poate, ar trebui să trecem la următoarea parte a ședinței noastre. Mai întâi de toate, raportul cu privire la standardizare și domnul Coșunic are acum cuvântul. Da, Damia Panove. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, stimați colegi. Discutăm aici despre piața internă și cred că Comisia noastră se ocupă de această problemă de ceva vreme încoace. Vorbim despre protecția consumatorilor, etc. Și în acest context, prezentarea domnului Șemeta a fost foarte interesantă. Domnia s-a, referit de câteva ori la standardizare, și, uh, bineînțeles, asta în contextul relațiilor uh, transatlantice, în contextul scanării 100%. De asemenea, am discutat despre relațiile cu uh, China, etc. Prin urmare, devine evident faptul că în acest context global, în acest context al competiției globale, standardizarea reprezintă pilonul cel mai important pe care trebuie să îl reglementăm. Este importantă inițiativa existentă deja în Europa și vreau să mulțumesc întregului Parlament European. Asta deoarece, doamnelor și domnilor, noi aici în Parlamentul European ne uh, confruntăm cu problema standardizării și uh, încercăm să îmbunătățim uh, reglementările în contextul pieței interne. Mai întâi de toate, haideți să vedem ce s-a întâmplat în ultimele șase luni. Vreau să le mulțumesc lui Malcolm Harbour, care a demarat această discuție. Vreau să le mulțumesc și altora, bineînțeles, care au uh, pus bazele acestei discuții. Vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră, din cadrul celorlaltor grupuri uh, politice care s-au dovedit a fi parteneri excelenți. Vreau să îi uh, mulțumesc domnului Buti Cofer de la ITRE, vreau să mulțumesc comisiei de asemenea, pentru că uh, inițial comisia a fost foarte activă. Dați-mi voie să subliniez un lucru și anume munca a experților din partea comisiei. Costis a reușit să ne educe, să ne învețe a, multe detalii referitoare la standardizare. Vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor organizațiilor care au purtat discuții cu mine. Vreau să le mulțumesc organizațiilor ecologice care s-au pus la masa discuțiilor și multor, multor altora. Raportul se află acum pe masă. Este gata. Am uh, început discuțiile cu 14 zile în urmă. Raportul între timp a fost tradus în toate limbile. Am uh, câteva rezerve legate de unele traduceri, însă vom reuși să rezolvăm și problema aceasta. Dați-mi voie să menționez câteva dintre lucrurile pe care le-am inclus în raport. Raportul acesta urma să întărească principiul deleg delegării naționale. Din punct de vedere istoric, standardizarea este înrădăcinată în multe state membre. Trebuie însă să ne dăm seama, și lucrul acesta l-am menționat în raport, că există mari diferențe între statele membre. Raportul încearcă să ofere un uh, anumit tip de abordare a diferitelor, diferențelor existente în uh, statele uh, membre. Există, bineînțeles, interese diferite în funcție de uh, tipurile de companii și organizații la care ne referim. Este vorba despre IMM-uri, companii mari sau uh, organizații care luptă pentru mediul înconjurător, etc. Care este abordarea noastră vis-a-vis -vis de standarde? Există abordări diferite în uh, cadrul diferitelor organizații. Prin urmare, trebuie să îmbunătățim accesul la procesele de standardizare. Unele organisme nu au acces uh, potrivit la standarde și mă refer în acest sens în special la IMM-uri, IMM-urile care reprezintă coloana vertebrală a economiei europene. Raportul acesta este unul foarte ambițios ne dorim să impunem standardizarea la nivelul serviciilor, spre exemplu. Dacă există deficite la nivel european, acestea se datorează standardizării a serviciilor. Alături de alți raportori din umbră, sunt de părere că standardizarea ar trebui să susțină inovarea. Asta deoarece ne dorim să fim competitivi. Am discutat despre noi tehnologii. Am vorbit despre mașinile electrice, spre exemplu. Președinția spaniolă a făcut această propunere și, bineînțeles, și în acest context trebuie să introducem noi standarde. Am încercat uh, tocmai de aceea să subliniez importanța acestor uh, standarde pentru noile tehnologii în raportul meu. Trebuie să vedem uh, Uh, mediul uh, economic global, care necesită standarde globale. A fost uh, foarte îmbucurătoare și fructuoasă vizita noastră în Elveția. Am vizitat acolo Organizația Mondială a Comerțului, etc., pentru că aceste organizații se ocupă de asemenea despre sta- de standarde. M-am întâlnit personal și cu alt cu reprezentanții unor consorții care luptă pentru standardizarea globală ne dăm seama că standardizarea este esențială în acest context al uh, competitivității globale și subliniez uh, noile oportunități care au apărut. Uh, spre exemplu, auto, autoturismurile, autoturismele electrice, de asemenea, importanța standardelor în relațiile noastre cu partenerii importanți precum India, China, și Brazilia, care deja încearcă să includă standardele europene în propriile lor legislații. Dați-mi voie să mă Vă amintesc că la data de 10 mai am început discuțiile pe această temă. Am organizat atunci o audiere publică. Numărul de participanți a fost imens iar audierea a putut fi urmărită în direct pe internet. Următoarea întâlnire a avut loc uh, pe datele de 12-13 iulie. Până mâine pot fi uh, introduse amendamentele, adică până pe data de 14 septembrie. Până în momentul de față am primit 21 de amendamente care par a fi foarte bune sunt deschis discuției cu privire la aceste contribuții. Bineînțeles, vreau să discutăm despre toate divergențele care ar putea apărea între noi, spre exemplu despre drepturile de vot uh, și nu doar. Poate ar, ar fi trebuit să, să vă spun și câte ceva despre regretele mele, însă cred că le voi rezolva până la final. Însă în ceea ce privește comisia, dați-mi voie să vă spun că din ce am aflat, Comisia dorește să amâne munca legislativă până anul viitor, până la mijlocul anului viitor. Sper însă că cei din Comisie își vor da seama că respectarea calendarului inițial va fi una pozitivă. Sper că până la 30, de sept- până la 30 septembrie vom reuși să discutăm toate amendamentele și că vom reuși să votăm acest raport la Strasburg. Mi-aș dori să avem uh, la dispoziție niște opinii consolidate din partea tuturor organizațiilor care sunt implicate în discuțiile noastre. Din păcate, până acum am primit tot felul de uh, intervenții individuale. Să sperăm că cei de la CEN și cei de la CNL își vor unifica pozițiile și mai apoi le vom putea discuta. În încheiere, Vă, vă mulțumesc și, după cum spuneam, sunt deschis propunerile, propunerilor dumneavoastră. Vă mulțumesc. Îi mulțumim uh, foarte mult la raportorului și urmează acum raportorii din umbră. Doamnă președinte, vreau să mulțumesc în primul și în primul rând pentru calitatea acestui aviz. Consider că textul pe care îl avem în față este unul foarte echilibrat. Sunt de părere că sistemul actual este o bază solidă. Prin urmare, organismele naționale de standardizare trebuie să fie considerate și pe viitor importante. Au fost introduse și o serie de amendamente bine fondate și uh, uh, vreau să mulțumesc tuturor celor care le-au introdus. În ceea ce privește standardizarea, dați-mi voie să vă spun că atitudinea noastră trebuie să fie una deschisă și democratică. cei uh, care sunt mai slabi în momentul de față, și mă refer acum la IMM-uri, trebuie să fie incluși în discuție și, de asemenea, uh, trebuie să fie sprijiniți. La nivel național aflăm că situația este diferită, adică reglementările sunt diferite între diferitele state membre. Situația este cu atât mai acută în noile state membre. Însă, această, acest uh, lucru se poate dovedi a fi unul, un lucru pozitiv. Din păcate, însă, există și organisme, precum IMM-urile, care nu sunt ascultate în momentul în care se creează standard, standardele. Și cred că lucrul acesta ar trebui să fie schimbat. E important ca în statele membre societatea pe ansamblu să fie inclusă în discuțiile privind standardele. Tocmai de aceea este important, după cum spuneam, ca diferitele grupuri de interese să fie ascultate. Amendamentele care vizează acest aspect uh, sunt binevenite. Asta deoarece consider că poziția noastră ar trebui să fie una puternică. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că interesul public este adeseori foarte puternic și tocmai de aceea avem nevoie de o reprezentare cât se poate de echilibrată. Dați-mi voie să, vă, să menționez din nou IMM-urile. Este foarte important ca acestea să fie ascultate. IMM-urile trebuie să fie considerate grupe de interes în cadrul raportului. Asta deoarece întreprinderile mici și mijlocii nu au aceeași poziție uh, sau aceeași importanță adeseori în, uh, în ochii noștri precum companiile Uh, mari. Tocmai de aceea glasul IMM-urilor trebuie să fie um, ascultat, deoarece ele sunt cele care generează noi locuri de muncă. Cu toate acestea, sunt încântat de faptul că am reușit să obținem un text atât de uh, calitativ. Bineînțeles, voi avea propriile mele remarci legate de acest raport, însă ele nu sunt foarte importante. Vă mulțumim! <laughs> Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. La rândul meu vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest raport, pentru că el reprezintă o bază solidă și oglindește toate discuțiile pe care le-am purtat uh, în uh, comisie, în cadrul audierilor. Și, de asemenea, se referă la toate punctele critice. E importantă reformarea standarde, uh, standardizării pornind de la principiul delegării naționale. Este important să facem o, o diferență clară între standardizare și legislație pentru că e clar că organismele naționale de standardizare au, o al, au alte atribuții de, decât diferitele autorități legislative. Lucrul acesta a fost foarte important pentru mine și, de asemenea, implicarea sindicatelor și organizațiilor de tot genul a fost important pentru mine ne dăm seama că în statele membre, din păcate, adeseori anumite grupe de interes nu sunt ascultate, iar lucrul acesta trebuie să se schimbe. Este important uh, să uh, Sprijinim și cea de-a doua alternativă prezentată de către raportor. Um, amendamentele noastre vor fi minore, cred că vom reuși să ajungem la un consens. De fapt, sunt convinsă că vom ajunge la un uh, consens. Din păcate, mie mi se pare că sectorul inter- telecomunicațiilor este prea put- rare ori menționat, însă cam atât. Per ansamblu, raportul este unul foarte bun și îl sprijin într totul. Grazie mille, la parola all'onorevole De... Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul domnule Young. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mă alătur și eu antevorbitorilor și, după părerea mea, raportul acesta sau avizul acesta este foarte bun. Se spune aici că toate organizațiile trebuie să fie implicate în discuțiile cu privire la standardizare. Sunt de acord cu lucrul acesta. Mai am și o serie de întrebări uh, și, de asemenea, am câteva amendamente. De la 6 până la 8 se vorbește despre servicii, sectorul serviciilor și raportorul este de părere că și în acest sens trebuie să se facă o serie de uh, inovații. Bine, pe ansamblu nu sunt împotriva noilor reglementări, însă aș avea nevoie de mai multe exemple care să-mi arate necesi- de ce uh, standardele în acest sector sunt atât de importante. La nouă, raportorul spune că uh, standardizarea trebuie să fie făcută nu doar în, pe piața internă, ci și în alte sectoare. Bine, există exemple de alte sectoare în care standardizarea ar fi necesară? Ce ne poate spune raportorul în acest sens? La 16 se spune că ar trebui să existe, organizațiile ar trebui să fie mai puternic implicate în discuții, să vorbește despre IMM-uri și mai apoi să vorbește despre un drept de vot simbolic. De ce simbolic? Dacă toți sunt incluse în discuții, organizațiile ar trebui să aibă dreptul de a vota, în adevăratul sens al cuvântului. Și încă o idee, doamnă președinte. Secretariatul PPE a creat un um, raport propriu cu privire la standardizare. Se spune acolo că am putea să demarăm proiecte pilot, spre exemplu, ar trebui să ne concentrăm asupra unor uh, domenii specifice în care să fie introduse noi uh, standarde. Lucrul acesta ar fi relevant în special pentru IMM-uri. Raportorul este rugat să ia poziție vis-a-vis -vis de această propunere și la 29 acum ni se cere de asemenea atribuirea, obținerea unei relevanțe mondiale a standardelor europene. Ok, lucrul acesta este bun, e bun pentru competitivitatea noastră, însă ce înseamnă toate acestea pentru statele în curs de dezvoltare? Să ne gândim la uh, China, Brazilia, ok, ele se pot ține de standardele noastre, însă ce se întâmplă cu statele mai puțin uh, dezvoltate? Vă mulțumim. Domnul Kreutzmann este următorul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Uităm adesea că adevăratele interese legate de standarde vin de la nivel național. Acum încercăm să discutăm despre standardizare. Standardizarea este importantă pentru uh, uh, companii, pentru Europa, piața internă per ansamblu, pentru că această standardizare ar trebui să ofere un avantaj competitiv companiilor noastre și acum încercăm în acest context să arătăm Europei că organismele naționale de standardizare nu sunt suficient de bune atunci când vine vorba de standardizarea anumitor domenii. Iar uh, această, mm, aceste deficite la nivel național ar trebui să fie um, corectu, corectate la nivel european. Nu știu dacă lucrul acesta este prea bun, pentru că prea adesea încercăm să corectăm la nivel european lucrurile care morg, merg prost la nivel național. Nu mi se pare calea cea mai benefică. Și, în al doilea rând, bineînțeles, stimulenții nu trebuie să vină de la autorități, ci de la companii. Companiile trebuie să dezvolte dezvolte din nou și din nou în funcție de nivelul tehnologic standardele. Astfel se obține valoarea adăugată și astfel se obține o îmbunătățire a pieței interne. Și bineînțeles, de asemenea, trebuie să ne întrebăm în ce măsură statele membre nu ar trebui să fie interesată de urmarea, de respectarea unui uh, cod, de, cod comportamental promovat de ISO. Cred că ISO ar fi uh, cel mai, uh, cea mai bună organizație ce ar trebui să se implice în lucrul acesta. Însă, bineînțeles, vom discuta pe viitor. Vă mulțumesc și acum am să dau cuvântul raportorului din umbră, Aș dori să-i mulțumesc uh, colegului pentru munca depusă și pentru proiectul de raport, care este extrem de echilibrat. Sunt și o serie de modificări extrem de necesare sistemului de standardizare. Este folositor pentru că asta ne ajută să ne orientăm mai bine în cadrul activităților desfășurate în cadrul Comisiei Europene și sper că acest proiect să fie înaintat înainte de mijlocul lunii iunie. Sper sper că și la comisie se va da curs acestor propuneri și se vor transmite documentele strategice pentru ca aceste propuneri pe care le vom vota mai târziu în comisia noastră să poată fi rafinate și puse în aplicare. Trei aspecte importante. În principal m-am concentrat asupra problemelor de guvernanță. Odată ce am stabilit Că călinile directoare pentru standardizare se bazează pe principii care nu trebuie schimbate, cum ar fi principiul delegării naționale, după cum spunea și colegul meu mai devreme, consider că acest lucru trebuie păstrat. La fel și în uh, starea voluntară și privată a sistemului. Uneori consumatorii care își au propriile păreri trebuie să-și poată exprima aceste opinii în numele asociațiilor lor și au de jucat un rol consultativ. Însă, de asemenea, acest lucru ar putea fi riscant. Aceste lucruri ar trebui, prin urmare, să rămână private. Sunt două chestiuni diferite pe care trebuie să le abordăm aici. În primul rând, cum să introduci în sistem o reprezentare corectă a interesului public. Cu alte cuvinte, apărarea consumatorilor, protecția consumatorilor, sănătate, siguranță și reprezentarea inva- uh, militanților pentru mediu. Și al doilea aspect pe care l-ați ridicat mulți dintre dumneavoastră și l-ați subliniat este reprezentarea și participarea IMM-urilor. Aceasta este cea mai problema cel mai greu de rezolvat în acest stadiu. Sunt două aspecte complet diferite și consider că trebuie să fie abordate în mod diferit. Prin urmare, trebuie să luăm în considerație IMM-urile și la un alt nivel și într-un alt mod să ne gândim și la consumatori. Importanța IMM-urilor ne este cunoscută tuturor, acestea sunt coloana vertebrală a economiei europene. De aceea, ele sunt extrem de importante pentru piața unică europeană, însă, în stadiul actual, este foarte greu să discutăm cu mulți reprezentanți acestora și sunt dificultăți în reprezentarea IMM-urilor într-un mod uniform și standardizat. În ceea ce privește protagoniștii sociale, aceștia trebuie să fie incluși, în opinia mea, în sistem, pentru că este nevoie de o protejare mai bună a interesului public. Asta pentru a putea face standardele europene mai reprezentative. Însă nu sprijin ideea unui drept de vot pentru aceste asociații în materie de interes public și asta deoarece eu consider că acestea ar trebui să joace un rol eminamente consultativ Stabilirea standardelor trebuie să rămână în sfera de competență a mediului de afaceri, a firmelor și asta mă aduce la partea a doua, așa nume, a găsirea unui context mai adecvat pentru IMM-uri. După ce am uh, vorbit de această problemă de reprezentare, am descoperit că diferența în materie de reprezentare a IMM-ului nu poate fi sesizată și nu poate fi numită ca fiind irelevantă IMM-urile au anumite cerințe în funcție de sector și de apartență geografică, deci există diferențe și la aceste niveluri. Nu avem un singur tip de dorință de reprezentare pe baza dimensiunilor. Poate se bazeze și pe zona geografică de proveniență sau pe sectorul de care aparține firma respectivă și asta complică lucrurile pentru că este deosebit de dificil să pui la o dată și să uniformizezi interesele Uh, IMM-urilor. Acestea au interese de multe ori diferite și este la latitudinea comisiei să rezolve această problemă uh, inițial prin intermediul unui studiu de impact, pentru că în stadiul actual nu putem oferi o soluție finală la problema reprezentării IMM-ului și aș dori să-l întreb pe uh, reprezentantul comisiei să propună o structurare sau o revizuire a procedurii de standardizare care să ia în considerație și o reprezentare mai echilibrată. De asemenea, este important să determinăm uh, oportunitățile financiare la nivel european pentru a putea oferi sprijin acelor IMM-uri care activează în domenii prioritare și care joacă un rol important și în societate. Deci reprezentăm și un rol important reprezentanților, protagoniștilor sociali care reprezintă interesul public sau acționează în interesul cetățenilor. Există și alte aspecte la fel de importante și sunt de acord cu ce a spus raportorul. Cred că va fi mai uh, folositor să discutăm o serie de aspecte pe care le consider a fi critice într-o etapă ulterioară. Am să nu mai vorbesc acum în calitate raportor din umbră, ci redevin președinte de ședință și dau cuvântul uh, celor trei membri care s-au anunțat, doamna Steiler, dacă nu cumva v-am uh, stâlcit și de data, data asta numele, spune președinta. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc și raportorului și raportorul din umbră. Este o misiune deosebit de importantă. Uh, un lucru deosebit de interesant în raport se referă la felul în care funcționează diferite agenții de standardizare la nivelul statelor membre și aici, cred eu, putem interveni cu exemple de bună practică, le putem disemina putem uh, recurge la mecanisme de înfrățire, practic, între diferitele agenții pentru a-și transfera know-how. De asemenea, și uh, problema instruirii este bine surprinsă acolo. S-a vorbit și despre grupuri de interese mai puțin puternice și despre cum ar putea fi acestea sprijinite. Uh, S-a făcut referire la acestea și doamna Rule s-a referit la acest aspect, la ONG-uri și la sindicate. Finanțarea este aici o problemă. La fel și IMM-urile care doresc acces și doresc să aibă o voce care să fie auzită. Trebuie să găsim metode de a rezolva această problemă, pentru că dacă ne gândim la protagoniști social, atunci întrebarea este care protagonist e mai important. Trebuie să găsim o paritate în raport se menționează și foruri publice. Probabil comisia ar dori eventual să se refere la acest aspect, pentru că se spune acolo că aceste organisme publice, autorități locale, nu pot participa așa cum trebuie la procesul în cauză. De exemplu, Scoția avem multe autorități locale care se confruntă cu reduceri bugetare masive și atunci uh, prioritățile, evident, cum ar fi serviciile și așa mai departe, sunt considerate a fi mai importante decât standardizarea. Știu că standardizarea are un efect asupra autorităților locale, să vă dau un exemplu. Uh, codurile de construcție, cum se aplică acestora autorităților locale care trebuie să pună în aplicare reglementările în materie de autorizare a construcțiilor și aici sunt, contactele sunt foarte importante, legăturile sunt foarte importante și acolo suntem deficitari, deci probabil la nivel național se poate gândi mai bine această colaborare cu autoritățile locale pentru a găsi metode practice uh, Comisia, în materie de inovare, Comisia va prezenta o serie de propuneri și standardizarea joacă un rol și în materie de inovații și trebuie să vedem cum găsim această legătură, cum realizăm, păstrăm această legătură. Și probabil reprezentantul Comisiei poate să facă și niște comentarii în acest sens, să ne spună cum uh, componenta de standardizare se leagă de noua politică în materie de inovare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Am să dau acum cuvântul domnului Beșbion. domnul președinte, domnul Coșușnic, sunt destul de îngrijorat în legătură cu raportul dumneavoastră. Vă reamintesc că normalizarea este o armă de război economic. Dacă nu înțelegem acest lucru, putem să încheiem dezbaterea. Trebuie să apărăm economia și locurile de muncă europene. Modul de vot la nivel internațional în ceea ce privește ISO favorizează Europa, pentru că Statele Unite, după cum ați spus, au doar un vot, China are un vot, noi avem 27 de voturi. Cu alte cuvinte, există un sistem de acest tip care favorizează Uniunea Europeană. Și nu trebuie să uităm acest lucru. Și începând cu momentul uh, în care acest sistem, care cu toate, sigur nu este imperfect, uh, favorizează Uniunea Europeană, trebuie să înțelegem că orice modificare a acestui sistem poate să duc, îi ducă pe partenerii noștri sau adversarii noștri economici, dacă vrem să spunem așa, poate să-i ducă pe aceștia să solicite noi reguli. Deci să fim foarte prudenți în ceea ce privește schimbarea regulilor de normalizare. Și de aceea, domnule Cosușnic, uh, mă lasă perplex anumite propuneri. Mă bucur că aveți principii bune. Spuneți în paragraful 1 că trebuie să evităm orice modificare radicală care atacă valorile fundamentale ale sistemului. Sunt de acord. Uh, spuneți de asemenea că reprezentanții naționali ai fiecărui stat membru sunt o, pieță, o piesă principală a sistemului european de normalizare sau de standardizare. Aceste principii însă contravin unor propuneri din raportul dumneavoastră faceți propuneri care periclitează aceste principii. Vă dau câteva exemple. Când propuneți să se introducă un vot al actorilor sociali în organismele europene de standardizare. Ei bine, foarte clar, mergem împotriva principiului pe care îl apărați atât de mult a uh, împiedicării unor modificări foarte mari ale acestui sistem. Când vorbiți despre democrație, despre participarea societății, mie mi se pare că, de fapt, sistemul pierde și devine mai fragil. În al doilea rând, mie mi se pare că spuneți că reprezentanții NATO, naționale sunt uh, piese de bază în acest uh, sistem. Însă dacă propunem să se acorde o voce Uh, chiar simbolică a factorilor sociali atunci când poziția națională este definită în cadrul organismului național de standardizare, înseamnă că slăbim puterea acestui organism. Trebuie să implicăm actorii sociali în sistem. Asta este clar. Însă mi se pare că acest loc la nivel european duce la fragilizarea poziției noastre și nu aduce un beneficiu mult mai mare decât uh, integrarea acestor actori deja la nivel național. Acești actori pot fi reprezentați de către organismul național și prin păstrarea unei arhitecturi care astăzi ne acordă Uh, foarte multă putere. Spune, știm că Europa nu este foarte puternică în multe domenii comerciale și, industria, comerciale și industriale la nivel mondial. Și așadar, haideți să nu pierdem avantajele pe care le avem din punct de vedere istoric. Mă alătur raportorului atunci când vorbește despre principiile fundamentale, însă uh, ar trebui să corectăm câteva dintre prevederi care afectează negativ structura actuală. Vă mulțumesc. Iar acum are cuvântul domnul Schwab. Um, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să îi mulțumesc în primul rând raportorului pentru uh, faptul că a fost întotdeauna deschis discuțiilor. Și cred că același tip de colaborare va avea loc și va exista și pe viitor. Sunt totul de acord cu cele spuse de Lara Crumi, cu care am uh, introdus o serie de uh, amendamente. Antevorbitorul uh, are dreptate în momentul în care spune că Europa va fi puternică atâta timp cât uh, reprezintă 27 de glasuri. Însă important este ca Europa să vorbească cu un glas unit. Însă, pornind de la raportul pe care îl avem în față, Va fi interesant uh, să discutăm uh, propunerea comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Pasoră la parola lui... Mulțumesc, dau acum cuvântul uh, doamnei Șaldemos. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să iau cuvântul în legătură cu remărcile domnului Juvin. Sunt de acord cu raportorul. Acum Trebuie să reformăm acest sistem, să-l scuturăm puțin. Și cred că avem dreptul să o facem și din punct de vedere politic. Avem o legislație europeană care ne cere o nouă abordare. Deja începem să acționăm și trebuie să existe și repercusiuni pe planul politic. Trebuie să existe o securitate mai sporită pentru ju- jucării, dar trebuie să și standardizăm aceste lucruri. Din acest motiv, nu este vorba doar de o chestiune economică, ci și socială și politică, atunci când vorbim de organizarea acestor sisteme. Mi se pare interesant să găsim noi soluții pentru a ajunge la un echilibru mai bun și pentru ca interesul uh, întregii societăți să fie uh, luat în considerare. De aceea mi se pare că raportul este excelent pentru că propune noi soluții. Vă mulțumesc. ora la parola la comisiune, în partic... Urmează acum uh, comisia. Doamna Brickman are cuvântul. Euh, mulțumesc, doamna președinte vorbesc astăzi în numele Comisiei eh, ca nou director responsabil pentru standardizare. Vă spun de la început că suntem foarte satisfăcuți de către raportul prezentat, de către raportul dumneavoastră, pe care îl felicităm. Există o convergență în ceea ce privește marile obiective ale eh, reformei standardizării. Avem obiective comune pe care vrem să le atingem. Însă, bineînțeles că ă, discuțiile de astăzi arată că există mai multe căi spre același rezultat. Ă, vor exista mai multe formule, am vorbit despre dreptul la vot, despre reprezentarea MM-urilor, despre reprezentarea Europei la nivel internațional. Există foarte multe aspecte importante și cred că discu- în discuția de astăzi va trebui să evaluăm foarte riguros ceea ce va trebui propus. De aceea am așteptat și așteptăm raportul final pentru a ne putea lansa evaluarea, pentru a vedea care este avizul Parlamentului și pentru a putea începe să evaluăm diversele opțiuni. În mod clar, revizuirea sistemului de normalizare europeană, de standardizare europeană, vă va fi prezentată cât mai repede posibil în 2011, pentru că, după cum știți, trebuie să analizăm foarte profund impactul asupra IMM-urilor, asupra statelor terțe. Am luat notă de ceea ce a spus domnul de Jong în legătură cu aspectele pe care le-ar vedea importante. Trebuie să evaluăm toate aceste lucruri și să venim cu o propunere care să pară pentru comisie uh, echilibrată în ceea ce privește standardizarea europeană. Am dorit să rămânem în contact cu raportorul și cu orice membru al Parlamentului dumneavoastră care este interesant de, a, de această propunere și de aceea salutăm raportul actual. Vă mulțumesc! Grazie mille, avrà anche da parte nostra. Vă mulțumim! Vom colabora strâns cu dumneavoastră din moment ce această temă este foarte importantă la nivel european și de asemenea este o problemă tehnică. Iar acum raportorul are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Discuția aceasta ne arată clar că problema standardizării este foarte importantă. Vreau să o felicit pe doamna Brickman sper că va avea succes pe viitor, nu doar în colaborarea sa cu uh, Parlamentul European, ci și în colaborarea cu celelalte organizații. Vreau să-i urez foarte mult succes. Vă urez de asemenea să aveți multă energie dumneavoastră și colegii dumneavoastră, pentru că sunt absolut convins că următoarele luni vor fi foarte intense. Am notat câteva comentarii făcute de colegii mei. Și acum voi încerca să re- recapitulez. Nu sunt perplex, nu am rămas perplex, nu sunt uh, foarte uimit, din potriva am învățat foarte multe. Cred că colegii mei au uh, participat la o serie de întâlniri. Personal am uh, vizitat o mulțime de organisme de standardizare din Marea Britanie, din Spania, Germania, Polonia. Am discutat cu reprezentanții statelor mici și, prin urmare, sunt de acord cu colegii mei că trebuie să folosim toate aspectele pozitive ale sistemului actual de standardizare și trebuie să uh, facem progres în ceea ce privește îmbunătățirea situației. Revenind la uh, data la luna noiembrie anul uh, lui trecut, vă aduc aminte că pe atunci ne doream să creăm un organism european de standardizare sau discutam despre păstrarea proceselor naționale voluntare de standardizare. Urma să respectăm toate principiile, urma să includem interesele publice ale tuturor actorilor importanți. Cred că această dezbatere s-a încheiat deja. Asta deoarece nu discutăm despre organisme paneuropene de standardizare. Dezbaterea aceasta s-a încheiat, prin urmare. Nu cred că mai putem, uh, avem suficient timp la dispoziție pentru a discuta în detaliu fiecare comentariu. Sunt dispus să discut cu colegii mei tot ceea ce se referă la punctele 6, 8, 9, 16, 20. Dar acum vreau să vă mulțumesc pentru toate comentariile și aștept uh, să discutăm și pe viitor. Posibilitatea de dialog, de confront. Îți mulțumim, Edward, pentru cele spuse. După cum spuneam mai devreme, termenul pentru depunerea amendamentelor este 12 mâine. Amendamentele le vom discuta pe 30 septembrie și vom vota în aceeași zi, după care raportul va fi prezentat în plenara din octombrie din Strasburg. Acum vom trece la următorul subiect, și anume impactul publicității asupra comportamentului consumatorilor și am să-i dau cuvântul raportorului domnul Juvan. Mulțumesc, doamnă președinte. Este vorba de un schimb de vederi în ceea ce privește acest raport din propria inițiativă, câteva date interesante, termenul pentru amendamente în comisia noastră este 5 octombrie, amendamentele și votul în comisia noastră 25-26 octombrie sau 27 și dacă totul merge bine, votul în plenar din noiembrie. Înainte de a începe prezentarea mea a acest, acestui raport, vreau să mulțumesc în special tuturor colegilor care au participat și au uh, făcut observații la acest uh, subiect tehnic, în special raportorilor din umbră, care unii au experiență profesională în domeniu. Mulțumesc de asemenea tuturor celora din interiorul Parlamentului și din, din cadrul Comisiei, precum și diverselor orga, organizații profesionale care mi-au acordat informații. Punem aici accentul pe practicile comerciale neloiale în publicitate, așa cum este, sunt ele definite de către directiva asupra practicilor uh, comerciale neloiale și dezvoltarea unor noi practici. Nu vorbim despre relațiile business to business care sunt acoperite de către directiva anterioară riscul este de a intra într-un fel de dizertație filosofică și socială, însă eu am încercat să nu cad prada acestei tentații și să vin cu propuneri foarte practice. Publicitatea nu reprezintă un diavol. Uneori se vorbește însă despre ea în acești termeni. Publicitatea este un uh, mecanism foarte util pieței interne, stimulează concurență, com- concurența, competitivitate, crea- creativitatea, ajută consumatorul să decidă și poate să ducă la scăderea prețurilor. A, există avantaje foarte mari ale publicității și, dar pe de altă parte, nu trebuie să idealizăm, publicitatea există practici neloiale, există invadarea spațiului public, eh, există o serie de dezbateri. În acest raport care se referă la efectul publicității asupra consumatorilor, eh, vreau să abordez mai multe puncte. În primul rând, evaluarea legislației existente, probleme de punere în aplicare a directivei practici, pentru practicile neloiale. Am găsit aici câteva elemente negative. Cred că este important să găsim o modalitate de a consolida cooperarea europeană în timp ce luptăm împotriva practicilor neloiale. Uh, trebuie să vorbim aici și de publicitatea pe internet, și să ținem cont de noile tehnici. De asemenea, în ceea ce privește evaluarea legislației existente, aici se găsesc mai multe teme, satisfacția instrumentului de autoreglementare, care funcționează bine, există unele îmbunătățiri care pot fi aduse și aș dori să aduc câteva precizări în legătură cu uh, practicile neloiale și acest mecanism de autoreglementare. În partea a doua a directivei, care este o parte importantă, am încercat să analizez mai multe problematici legate de noile tehn tehnologii. Este aspectul cel mai actual al raportului. Aici am beneficiat de uh, sfaturi din partea multor colegi și din partea raportorilor din umbră cu mai multe subiecte. În special publicitatea țintită, publicitatea contextuală, publicitatea personalizată, unde se identifică vârsta, sexul, datele despre un utilizator, uneori se citește, vi se citesc mesajele de e-mail pentru a se colecta date. Și uh, mai există și o uh, monitorizare a comportamentului pe internet în timp. Trebuie să găsim modalitățile politice, legislative, de reglementare pentru a nu se ajunge la o publicitate intruzivă care să uh, invadeze viața privată a utilizatorului. Am propus o listă destul de limitată, uh, poate că am uitat anumite lucruri, uh, listă de uh, propuneri. De exemplu, să încurajăm instalarea Uh, din oficiu a sistemelor de protecție a vieții private pe calculatoare. De asemenea, prin e-mail să se poată refuza uh, e mail publicitare printr-un link direct. Să interzicem citirea conținutului mesajelor private Uh, pe mine mă supără foarte mult că mi, mi se pot, poate citi, mi se pot citi uh, mail-urile pe care le scriu în fiecare zi. Să, dacă eu îi scriu unui vecin că îmi place să mănânc pizza, după aceea să privesc un e-mail cu reclame la un restaurant care servește acest tip de mâncare. Uh, vă dați seama că Uh, nu este vorba de acest exemplu cu pizza, este vorba de invadarea vieții private. Uh, uneori ne întrebăm dacă nu cumva ne apropiem de situația din 1984 a lui George Orwell. Dacă cumva uh, numele unei mărci uh, înregistrate poate să devină cuvânt cheie, termen cheie. să scriu eu, de exemplu, mâine cumpăr Ford, Citroën, Ren- și Citroën, Renault, Cartier și atunci când uh, folosesc aceste cuvinte cheie, mi se trimit mesaje de publicitate. Cred că aici trebuie să ne punem problema protecției. Aceasta este partea a doua, care este cea mai extinsă a raportului. Trebuie să uh, Uh, acționăm și asupra formelor ascunse de publicitate, noile forme de publicitate care nu sunt uh, denumite ca atare. Uh, publicitatea pe rețelele sociale, există Facebook extrem de popular, există un buton prin care poți să arăți că îți place un anumit lucru. Prin acest lucru se iese din orice matcă a definiției publicității. A treia parte ține de protecția categoriilor vulnerabile, că copiii nu trebuie să fie obiectul unei publicități țintite, pentru că copiii sunt foarte receptivi, foarte curioși și nu au uh, dreptul de uh, o capacitate de decizie pe care o au adulții. Poate ar trebui să interzicem publicitatea țintită copiilor și, în al patrulea rând, uh, problema educării, informării, ca cetățenii europeni să știe despre ce este vorba în domeniul publicității, ca aceștia să înțeleagă că își transmit datele private pe internet, dacă se folosește o publicitate care Uh, folosește datele de comportament. Există și alte modalități pe care le propune în raport. Uh, doamnă președinte, stimați, stimați colegi, vreau să închei prezentarea acestui raport spunând că sunt extrem de disponibil dacă doriți să îmi aduceți critici sau comentarii. Sper că voi putea organiza săptămâna viitoare la Strasburg cu raportorii din umbră o reuniune de lucru, o nouă întâlnire de lucru pentru a trece în revistă noile idei. Vă mulțumesc! Eh, passerei ora la parola ai Vă mulțumesc foarte mult. Am să dau cuvântul raportorilor din umbră. Întâi, domnul Panzeri. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Consider că raportorul a reușit să rezume problemele ridicate în cele două studii prezentate în cursul ultimei întruniri a Comisiei. Într-adevăr, am regăsit multe dintre aspectele menționate atunci. O serie de aspecte au fost discutate atunci și au fost preluate acum de raportor. Totuși, consider că ar mai rămâne de spus niște lucruri în considerente chiar este un uh, aliniat întreg acolo care se referă la problemele prezentate de internet și cred că și în considerente ar trebui să facă trimiteri la această publicitate pe internet. Nu neapărat uh, la publicitatea ascunsă, ci la protejarea consumatorilor în acest domeniu, mai ales în cadrul tranzacțiilor transfrontaliere. De asemenea, se face trimitere la categoriile de persoane vulnerabile, cei în vârstă, cu dizabilități fizice sau cu probleme psihice, mentale și trebuie să includem acolo, consider eu, și problemele sociale și economice. Situația socială și economică, consumatorii pot fi influențați de anumite tipuri de publicitate în funcție de starea lor materială și de asemenea cred că trebuie să includem un aliniat care să discute și caracteristicile specifice anumitor produse, cum ar fi produse farmaceutice, tutun sau alcool. E nevoie de reglementări ad hoc pentru acestea. Și ar mai fi două lucruri. Primul se referă la autoreglementări. În raport vă concentrați asupra regulilor impuse chiar de sector și spuneați că legislația existentă nu trebuie să le înlocuiască. Cred că trebuie să avem grijă totuși. Dacă discutăm, de exemplu, de dreptul la o viață privată, drept fundamental al consumatorilor, această abordare, această legislație fără forță obligatorie nu este suficientă și trebuie să intervenim cu reglementări specifice. Deci să nu spunem că consumatorii trebuie să fie informați în legătură cu modul în care sunt utilizate datelor personale, ar trebui să includem o trimitere limpede la nevoia de a reglementa colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal pe internet. Un alt aspect important se referă la intimitatea deliberată și anume sisteme automate de protecție. Aici standardele sunt un mecanism care ne permit să sporim controlul și alegerile făcute de consumator și aceste standarde trebuie să fie adaptate la noile modele de marketing utilizate online. Consider prin urmare că trimitere la nevoia de a promova această intimitate deliberată, structurată inițial, trebuie să se facă în corpul documentului și nu în afirmațiile explicative, pentru că asta ar da mai multă tărie raportului. Acestea ar fi sugestiile mele. Evident, vom reveni asupra acestor aspecte la Strasburg, însă cred că în esență vom putea să cădem de acord asupra acestui raport deosebit de important. Mulțumesc și eu. Acum am să dau cuvântul domnului Rockford. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul lui Filip Juvin este foarte bun și integrează ceea ce am văzut de mai multe ori este foarte satisfăcător pentru un raportor din umbră să vadă că contribuțiile sale sunt integrate într-un raport. Aș dori să spun că deseori în această comisie spunem că există o anumită delăsare în ceea ce privește piața internă și o anumită delăsare legată în legătură cu publicitatea. Însă, uneori, prea multă publicitate duce la moartea publicității. Acum, uh, primăriile își dau seama că a venit momentul să uh, reducă numărul de panouri publicitare la intrarea în orașe. Raportul lui Philippe Juvin se Uh, referă la problemele actuale ale noilor tehnologii și relația lor cu publicitatea. Eu aș spune că este o singură idee principală. Publicitatea este un lucru bun de care avem nevoie în economie, însă aceasta trebuie să fie cinstită și loială cu consumatorul și cu toți partenerii economici. Și publicitatea trebuie să apară ca atare. Unul dintre riscurile situa- situației actuale este că publicitatea se deghizează și nu este prezentată ca și publicitate. Este publicitate ascunsă. Aș dori să semnalez în acest sens trei puncte. Primul punct, care a fost uh, abordat de colegul Panțeri, în legătură cu autoreglementarea. Eu sunt, sunt un apărător uh, înrăit al al autoreglementării în publicitate, pentru că acest sector și-a uh, ar, arătat uh, meritele. Însă autoreglementarea nu este, vor, nu este același lucru cu autogestionarea. Uh, profesioniștii asociați cu alți actori principali sau asociații se întâlnesc pentru a rezolva problemele care apar prin definirea unui cadru în amonte uh, în interiorul legislației. Aș dori de aceea să punem accentul mai mult în raport pe uh, frontiera între reglementare și autoreglementare. Spuneți că Trebuie să existe autoreglementare și coreglementare. Ar trebui să spunem că acolo unde este nevoie de coreglementare, uh, trebuie să, ca aceasta să fie aplicată în cazul în care autoreglementarea nu a funcționat. Trebuie să existe un fel de ghid uh, pentru a spune despre ce este vorba. Coreglementarea este situația în care puterile publice decid împreună cu profesioniștii ceea ce nu funcționează. Autoreglementarea ține de profesioniști care lucrează între ei și spun în text că autoreglementarea nu permite sancțiunile, însă există și proceduri de sancționare prin autoreglementare. Ar trebui să uh, arătăm și exemple în acest caz. În legătură cu publicitatea ascunsă, mie mi se pare enervant să existe cazuri în care anumite firme plătesc societăți de comunicare care se uh, dau drept consumatori și care trimit mesaje în special pe site-urile destinate consumatorilor, pentru a recomanda un produs sau altul, uh, dându-se drept consumatori. Eu aș propune să interzicem acest lucru, să nu ai dreptul să plătești pe cineva care să joace rolul unui consumator. Pentru că atunci când intri pe internet și citești un forum și te uiți la ce scriu ceilalți consumatori, pleci de la principiul că aceste uh, opinii exprimate sunt neutre și dezinteresate și nu opinii plătite de către cineva. Deseori, atunci când există informații că există publicitate publicitate ascunsă, deseori este vorba de operațiuni de denigrare, de asemenea, a produselor unui, unor alte societăți. Uh, și această denigrare se face fără uh, primejdia de uh, acțiuni în justiție, pentru că există impresia creată că opiniile exprimate sunt ale unor utilizatori de rând. Mai există și probleme care nu țin de mesajul publicitar în sine, ci țin de ce se întâmplă înainte de acest mesaj. Trebuie să ne întrebăm ce cât, cât din datele personale ale, utiliza, ale utilizatorilor uh, put, ne putem folosi. Și s-ar putea ajunge ca, de exemplu, Uh, acele căsuțe unde facem click și trebuie să spunem dacă suntem de acord ca informațiile noastre să fie transmise, ar trebui ca aceste opțiuni să apară pe orice site. Și sunt de acord cu sugestia ta că, în orice caz, orice mesaj publicitar trebuie să fie afișat ca atare. Trebuie să se spună întotdeauna că este vorba de publicitate. Și spunând acest lucru, nu denigrăm publicitatea. Consumatorul știe că publicitatea este un tip de informație ca oricare altul. Toate studiile făcute arată că consumatorii bineînțeles că pot să decidă. Bineînțeles că există și consumatori fragili care nu pot să decidă Însă nu este foarte grav dacă uh, vedem că mesajul respectiv este un mesaj publicitar. Sper că vom ajunge prin amendamente să modificăm acest text pentru a merge în aceeași direcție. Ai dreptate să vorbești despre educație. Eu nu știu dacă trebuie să uh, eu cred că nu este atât de complicat. Eu cred că trebuie să ajungem la un consens pentru a acorda acestei educații locul pe care trebuie să-l aibă în mass media. Pentru că cu, atât, cu cât suntem mai educați, cu atât înțelegem publicitatea mai bine, cu atât uh, cumpărăm produse mai corespunzătoare și mai adaptate în nouă. Vă mulțumesc. Also ich bin ja nicht... Doamna. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am fost de la bun început la dezbateri și trebuie să recunosc că raportul reflectă toate discuțiile noastre. Reflectă de asemenea toate studiile pe care le-am discutat. Este important să ajungem la soluții practice pe baza unor studii uh, Uh, generale. Și lucrul acesta l-am uh, am reușit să-l uh, realizăm. Aceste campanii de conștientizare sunt pozitive, după părerea mea, în special în ceea ce privește copiii. Vorbiți de asemenea despre publicitatea comportamentală, etc. Vorbiți, vorbiți despre toate aspectele esențiale. Am descoperit însă o problemă și anume, la punctul 1 scrieți că directiva privind uh, practicile comerciale neloiale reprezintă baza legală, dar la punctul 10 Uh, spuneți că formele ascunse ale publicității nu sunt incluse în această directivă. Și dați-mi voie să vă spun că această da, uh, directivă are o problemă și anume a încercat să, să, să ajungă la o armonizare 100%, iar acum statele membre nu mai pot depăși standardele impuse în această directivă. Uh, Uh, prin urmare, statele membre acum uh, trebuie să aștepte reacția Uniunii Europene de fiecare dată și tocmai de aceea procedurile sunt din ce în ce mai lente și asidue. Și aceasta este așadar problema pe care am descoperit-o noi în, uh, formul, în formularea dumneavoastră și de asemenea propunem ca directiva privind practicile comerciale neloiale să fie întărită. Vă mulțumim. Urmează domnul De Young. Ik wil me graag eh, weer aansluiten bij alle positieve reacties. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mm, eh, sunt într totul de acord cu cei care au avut reacții pozitive vis-a-vis -vis de acest raport. Nu există vreo propoziție în acest raport cu care să nu fiu eh, de acord. Din potrivă, există o mulțime de elemente pozitive. Însă, cu toate acestea, există o limită. Ra uh, raportorul spune că partea social uh, democratică a publicității, nu, aspectul social-democratic al uh, publicității nu trebuie să fie pus în discuție. Nu sunt de acord cu lucrul acesta. Au existat o serie de evoluții în ultimii ani, spre exemplu, internetul. Însă, dacă Uh, e să ne gândim la cum arată situația în momentul de față. Uh, vă dați seama că peste tot sunt ecrane și dacă ne uităm la toate spoturile publicitare existente, ne dăm seama că tehnica folosită de către companiile de publicitate folosește practic, uh, se folosește de diferite tehnici ale manipulării. Cred că ar fi bine ca Comisia să demareze un studiu în acest sens. Ar trebui să ne întrebăm dacă uh, publicitatea este mai pregnantă în momentul de față decât în trecut și trebuie să ne gândim de asemenea și la efectele sociale ale publicității. Dacă nu avem bani, e cu atât mai frustrant uh, să vedem câte lucruri am fi putut cum- cumpăra. Toate acestea pot genera tensiuni la nivel de societate și, din păcate, acest aspect nu este tratat de raport. Și aș vrea să fac o propunere concretă și anume o propunere concretă com, Comisiei de a demara un studiu în acest sens. Și mă gândesc de asemenea la diferitele grupe care ar trebui să fie luate în considerare, copiii, spre exemplu. Să nu ne gândim însă doar la influențarea copiilor prin internet, ci să ne gândim la ce se întâmplă publicitatea în școli, la publicitatea în cursul programelor pentru copii. În Olanda se încearcă o o limitare a spoturilor, numărului de spoturi publicitare sau elemente publicitare în acest uh, în aceste contexte, tocmai pentru a nu uh, îi influența pe copii. Și în ceea ce privește text, textul, am două comentarii, însă doamna Rube deja a vorbit uh, despre unul dintre comentariile mele și anume la paragraful 1 se spune că o anumită directivă este suficientă ca bază legală, însă mai apoi la paragraful 10 se spune că aceasta nu este suficientă vedem că aici lucrurile nu sunt neapărat bune. Cei de la comisie nu ar putea să facă o evaluare și în acest sens. Și încă un comentariu. La A, la început, se spune că publicitatea are la bază utiliz, uh, limitarea, are drept obiectiv limitarea utilizării de către companii a poziției lor pe piață. Dar e oare adevărat nu tocmai companiile mari au un buget mare alocat uh, publicității și prin urmare se descurcă mai ușor. Pe de altă parte, companiile mici au mari dificultăți în a se apăra de uh, publicitatea masivă a marilor companii. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnul Schwab. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru munca sa excelentă. Impactul publicității asupra comportamentului consumatorilor nu a fost niciodată discutat mai în detaliu în trecut, în trecut și cred că în momentul de față este momentul să punem în discuție această temă și tocmai de aceea îți mulțumim, Filip. Spre deosebire, spre deosebire de doamna Rübe, nu sunt de acord că există o diferență între ceea ce este scris la uh, aliniatul 1 și ceea ce apare la uh, aliniatul 10, pentru că am observat că problemele în ceea ce privește practicile comerciale apăreau din relația B2B, business to business, care nu erau incluse deja în directiva privind practicile comerciale neloiale. Deci, prin urmare, problemele au existat din trecut. ne dăm seama că adeseori nivelul european are mari dificultăți în a reglementa uh, deficitele existente în relațiile dintre companii decât ar fi avut poate uh, companii, uh, autoritățile naționale. Există aici un, un, o dificultate și sunt absolut convinsă că Comisia poate să reacționeze într-o manieră cât se poate de echilibrată în acest sens și poate să rezolve situația. Însă asta nu înseamnă că nu va trebui să discutăm în continuare tema și să spunem lucruri eh, concrete. Asta în primul rând. În al doilea rând, în ceea ce privește protecția datelor personale, în acest context al publicității, e clar că vom avea noi tipuri de dificultăți. Cred că va trebui să colaborăm cu celelalte comisii uh, competente din Parlamentul European pentru a rezolva această tematică, pentru că această temă este clar una dintre cele mai importante uh, probleme care uh, ne liniștesc pe consumatori. Și în uh, Germania am avut uh, în vară mari discuții cu, în ceea ce privește Google Street View și tocmai de aceea cred că acest raport reprezintă o bază excelentă pentru discuțiile viitoare. Vă mulțumesc! Pasora la parola all'onorevole Steiner. Thank you, eh, Madam President, thank you, rapport. Vă mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc eh, domnului raportor. Consider că raportul este deosebit de interesant și a dat naștere multor dezbateri în această după-amiază. Cred că ați avut dreptate când v-ați referit la copii și sunt categoric împotriva reclamelor dreptate înspre copii. Un lucru care ne sărnă aici este acela al uh, diferențelor culturale pe care le avem în materie de publicitate. Chiar și între noi e o diferență între marketing și publicitate. Sigur, frontiera și delimitarea este destul de ambiguă. Să vă dau un exemplu. Există aceste carduri de loialitate, carduri pentru clienți fideli. Uh, oamenii se uită ce aș mai putea să cumpăr ca să câștig puncte. Eu folosesc uh, acest card pentru a cumpăra mâncare pentru pisici și primesc o reducere de 50 de penny. Uh, niciun consumator nu va refuza acest lucru. Așa se asigură lealitatea clientelei. Și cred că ne putem îndrepta de anumite, astfel ne îndepărtăm de anumite lucruri care sunt utilizate. Însă eu mi-am dat consimțământul. E diferit când nu-ți dai consimțământul la așa ceva și cred că acolo putem într-adevăr interveni și discuta. Consider că marketingul de relație nu este utilizat pe larg din cauza naturii a pieței europene și a consumatorilor europeni această fidelizare a clienților a devenit regula și în Regatul Unit acest lucru pare acum absolut normal și firesc. Aș avea o întrebare pentru reprezentantul Comisiei. Când e vorba despre elemente subtile în publicitate și o să vă dau un alt um, exemplu și mă întreb dacă, dacă este relevant. Dacă cumpăr, cumpăr, de exemplu, să spunem, o mașină de spălat și ți se promite o garanție de 2 ani pe produsul respectiv. Se încalcă cumva legea pentru că această garanție pe care spune ei că ți-o oferim gratuit este oricum, ei sunt obligați să o ofere gratuit prin lege. Uh, deci au voie eventual să-și facă, să, promită astfel de garanții, când de fapt ei sunt obligați să ofere această garanție prin lege. Se încalcă o practică publicitară. Și ce poate face consumatorul când uh, se face reclamă cu lucruri care ar trebui să fie oferite oricum. Sunt astfel de elemente subtile pe care trebuie să le luăm în considerație. Trăim într-o lume liberă, o lume în care tehnologiile noi uh, sunt omniprezente uh, și aceste carduri de fidelizare sunt posibile cu ajutorul noi tehnologii. există și o latură sinistră a întregului proces. Da, dacă nu suntem de acord cu acest cadru de exemplu, da, dar dacă suntem de acord, bine, sunt un lucru normal și trebuie să ne asigurăm doar că atunci când uh, nu suntem de acord să le avem, nu ni se impun. Deci rămâne o problemă de alegere personală. Vă mulțumesc pentru discuția pe care am auzit-o și Aș vrea să am un răspuns la întrebarea cu mașina de spălat și garanția ei. Aș vrea o clarificare în acest sens. Vă mulțumesc și eu. Acum am să dau cuvântul reprezentantului comisiei. Domnul Lagunda? Sau domnul Petri? Domnul Petri este cumva? Vă mulțumesc, doamna președinte. Din perspectiva comisiei, aș dori în primul rând să mulțumesc raportorului pentru munca depusă și pentru că a adus această problemă în atenția Parlamentului. De asemenea, este deosebit, mai ales este deosebit de salutar să discutăm aici problema influenței publicității asupra comportamentului consumatorilor în contextul noilor tehnologii ale informației și mai ales problema publicității comportamentale. Aici se pune problema eventual, evident, a datelor personale și a protejării acestora. Elementul principal este transparența din spatele practicilor publicitare, contextul în care uh, consumatorii sunt sau nu informați în mod adecvat dată, dacă această colectare de date cu caracter personal are loc. Datele pe care le avem la comisie ne arată că de multe ori consumatorii nu știu că datele lor personale sunt colectate și centralizate. legislația existentă cu privire la protejarea datelor pentru care este răspunzător uh, DG Justiție sunt relativ neutre și se aplică comportamentului online, a publicității online uh, când e vorba de date personale. În prezent are loc o examinare a legislației în domeniu pentru că, într-adevăr, există probleme serioase acolo privind dreptul la o viață privată și la protejarea datelor personale, mai ales în relația cu publicitatea online. Obiectivul acestui demers este modernizarea cadrului legal și sporirea încrederii utilizatorilor de internet. Aș dori să mă refer la o serie de probleme specifice care au uh, apărut în uh, dezbatere de astăzi. S-a vorbit mult despre practicile, directiva prin practicile comerciale dizoneste, înșelătoare, un document uh, important și în materie de reglementare a publicității. Aș dori să spun în legătură cu interpretarea și punerea în aplicare a directivei privind protecția consumatorilor, eh, privind practicile economice izoneste. Aceasta se face în toate statele membre Comisia va demara procedura de încălcare unde este necesar. Directiva este în mod inevitabil una vastă și se bazează pe clauze generale. E foarte important din punct de vedere al noilor tehnologii. Directiva poate fi modernizată pe viitor și poate fi folosită pentru a rezolva aceste practici comerciale dizoneste pe internet, așa cum se descrie și în raport. În ceea ce privește probleme de interpretare, Comisia a publicat o serie de instrucțiuni primite bine de agențiile naționale după cum a sugerat și raportorul, Comisia se va asigura că acest ghid este adus la zi pentru a lua în considerare noile tehnologii și evoluții. De asemenea, se lucrează la o bază de date cu exemple cu spețe juridice din experiența națională care ar putea juca un rol important în a ajuta autoritățile naționale să interpreteze directiva într-un mod uniform. Un alt aspect important menționat astăzi se referă la problema publicității ascunse Uh, vorbea domnul Rochefort despre acest lucru, ar trebui clarificat uh, că această directivă privind practicile comerciale neloiale se aplică și acestea. Se aplică celor din spatele publicității, cei care au plătit pentru aceste reclame care să fie puse pe... Au plătit anumiți oameni care să facă reclamă ascunsă pe bloguri și uh, acest lucru este prins în directivă. Directiva însă nu se referă la opiniile individuale ale consumatorilor, dacă un produs e bun sau rău, Desigur, acest fel de opinii se pot răspândi rapid pe internet și pot avea un efect negativ asupra produsului în chestiune, însă din punct de vedere al comisiei este greu să determini cum uh, ai putea să rezolve acest lucru prin legiferare, mai ales dacă ne gândim la principiul libertății de expresie. Comisia, de asemenea, salută faptul că raportul ridică problema grupurilor vulnerabile și a reclamelor pentru copii. Directiva privind practicile comerciale neloiale se referă și la acest aspect și Comisia, după cum s-a sugerat în raport, va lua mult în considerație experiența stat, statelor membre când acestea raportează cu privire la punerea în aplicare a directivei. Se așteaptă astfel de rapoarte în, următoarele 5, în următorii 5 ani. Vom vedea experiențele naționale care ar putea fi relevante în acest sens. Și în final, ca să răspund la întrebarea pusă de doamna Steeler cu mașina de spălat. Într-adevăr, ar putea fi o inducere în eroare în sensul directivei privind practicile comerciale neloiale dacă acest uh, comerciant prezintă garanția de 2 ani, care e obligatorie dacă o prezintă ca fiind un privilegiu pe care îl oferă clientului. Acest lucru este subliniat într-adevăr la punctul 10 din anexa la directiva în cauză. Deci cred că problema mașinii de spălat este acoperită bine în legislația noastră. Uh, Cam asta și avut de spus, însă colegul meu de la DG pentru Societatea Informațională a, ar avea și el ceva de spus. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, stimate coleg. Raportul se referă la publicitatea pe internet, prin servicii online și aș dori să vă spun că în aprilie a acestui an Comisia a publicat Agenda Digitală pentru Europa, Agenda pentru dezvoltarea serviciilor online în toate domeniile în Europa și deși nu se referă explicit la publicitate, această agendă include o serie de elemente relevante în acest context. Pe de o parte, recunoaște nevoia de a spori nivelul de încredere al consumatorilor și a utilizatorilor pentru a îndepărta o serie de obstacole, de exemplu, reticența în a accepta o serie de servicii online. Două elemente sunt deosebit relevante în acest context. Pe de o parte, este o inițiativă de a formula un cod de drepturi online ale consumatorilor europeni, să se poată găsi într-un singur loc și accesa ușor aceste drepturi, legislație în materie de comunicări electronice și protejarea datelor și așa mai departe. O inițiativă în contextul agendei digitale privește crearea acestei platforme pentru încredere. Aici nu e vorba doar de publicitate, ci se îndreaptă în principal în direcția serviciilor de vânzare cu amănuntul online. Raportorul, care am dorit să-i mulțumim pentru uh, un raport extrem de echilibrat și bine pregătit, s-a referit în mod explicit la, servici, la directiva privind serviciile audiovizuale. Această directivă, după cum știți, conține un număr de prevederi privind protecția consumatorilor, mai ales când e vorba de minori și protejarea acestora împotriva reclamelor agresive la televizor. Comisia va prezenta un raport cu privire la punerea în aplicare a acestei directive până la finele anului 2011 și în acest raport va evalua și problema reclamelor la televizor, care se adresează în principal copiilor. De asemenea, concluziile raportului discutat astăzi vor fi luate în considerație în acel raport al Comisiei de anul viitor. O serie de elemente menționate în raport, cum ar fi mesaje cu caracter comercial nesolicitat sau confidențialitatea comunicațiilor, cum ar fi e mail deja fac obiectul uh, legislației comunitare, există directive care se referă explicit la aceste aspecte și trimiterea la directiva respectivă se regăsește și în raport. Există de asemenea o serie de dispoziții care se asigură că utilizatorii au posibilitatea accesului simplu și gratuit de a uh, evita aceste mesaje publicitare și, de asemenea, interceptarea sau ascultarea comunicațiilor nu se poate face decât cu consimțământul utilizatorilor. Aș dori să închei prin a vă reaminti că foarte mult dintre, foarte multe dintre noile servicii disponibile pe internet sunt acolo și sunt finanțate din publicitate. Și nu trebuie să subestimăm contribuțiile, contribuția publicității la dezvoltarea acestui mediu. Și evident, este un obiectiv al Comisiei să se asigure că aceste servicii vor spori ca volum și vor avea beneficii și vom avea într-adevăr o piață unică online. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru concluzii. Am să dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și colegilor, voi fi foarte succint. Sunt în mare de acord cu toate remarcile care au fost făcute cu frontiera între autoreglementare și coreglementare, problema aspectului social și psihologic, al publicității, toate aceste lucruri sunt extrem de importante în legătură cu tutunul, alcoolul și medic- medicamentele. Va trebui să mai discutăm uh, felul în care sunt văzute medicamentele este destul de diferit de, un, de la stat la altul. Însă există deja legislație în multe state membre. În al doilea rând, publicitatea este văzută diferit în statele membre. uneori ne surprinde, ne amuză sau ne șochează că există aceste atitudini radical diferite. Însă nu trebuie ca toată lumea să aibă exact același uh, tip de publicitate. Uh, vom putea să vă primesc uh, propunerile de amendamente uh, pentru Strasburg la săptămâna viitoare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trebuie așadar să discutăm votul care va avea loc la sfârșitul lunii septembrie în Comisia pentru Femei și amendamentele vor trebui înaintate până în 5 octombrie. Și după aceea le vom... Votul va avea loc în plenară în noiembrie. Îmi cer scuze că am rămas în urmă, trebuia să terminăm la ora 6, însă după cum vedeți deja suntem cu 15 minute în urmă. Vom discuta acum despre îmbunătățirea guvernanței economice și a cadrului de stabilitate a Uniunii, în special în zona euro. Dau cuvântul acum domnului raportor pentru aviz, domnul Corea de Campos. Sumariamente, queria salientar Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am să vorbesc uh, foarte pe scurt și am să încep prin a sublinea importanța acestei comunicări a Comisiei. Aceste comunicări, noi uh, trebuie să formulăm un aviz. Comunicarea vine la timp uh, și este oportună dacă ne gândim la contextul actual al crizei economice. Este importantă și în termeni structurali nu va avea un impact numai pe anul viitor, ci și în anii ce vor urma și mai mult va afecta relațiile în cadrul statelor membre și va afecta și viața noastră ca cetățeni. Spune președinta, dacă nu sunteți interesați în ceea ce se spune, vă rog să vă continuați discuțiile afară. În final, continuă raportorul, această comunicare este importantă pentru comisia noastră pentru că ne dă ocazia să subliniem o serie de elemente uh, pe care le-am regăsit și în raportul Crash sau Monty. Aș dori să Mulțumesc colegului nostru, domnul Fer, care s-a dovedit a fi extrem de receptiv. Noi ne-am bazat pe o versiune preliminară a unui document a comisiei, care încă nu a fost definitivat și de aceea a, trebuit a trebuit să depășim puțin termenele obișnuite spune președinta, vă rog să nu purtați discuții cu caracter privat în timpul unei prezentări. Vă mulțumesc, spune raportul. Discuțiile vor fi mai ample. Ne bazăm pe acel document din 12 martie și acum continuăm pe baza versiunii ulterioare din iunie în ansamblu suntem de acord cu raportul domnului Fer, însă avem în vedere o ușoară nuanțare, mai ales în materie de creștere și ocuparea forței de muncă. Am dorit de asemenea să exprimăm sprijinul nostru pentru legea privind piața unică. Propunerea mea este următoare. Pe lângă pactul de stabilitate, și creștere, avem nevoie și de un pact de creștere și ocuparea forței de muncă. Veți spune că este greu să măsurăm uh, dinamica forței de muncă, însă în 2020 strategia 2020 avem deja o serie de instrumente care ne permite să facem acest lucru. În al doilea rând, indicatorii de stabilitate financiară trebuie să se bazeze pe economia generală. Asta găsim în strategia 2020, indicatori privind investiții și cercetare, indicatori privind gazele cu efect de seră, indicatori privind educația, reducerea sărăciei și așa mai departe. De asemenea, suntem de acord că ar trebui să examinăm probleme financiare, însă mai specific situația economică a fiecărui stat membru. Nu suntem de acord cu acele sancțiuni semiautomate care pot fi adoptate de comisie fără consultarea Consiliului. Sprijinim uh, stimulentele pozitive sau negative, însă acestea trebuie să implice Consiliul pentru că altfel am putea ajunge la o interpretare diferită și despre creativă a tratatului de la Lisabona. Înțelegem, evident, dorința de a include o recomandare cu privire la întărirea secretariatului și a grupului euro. Este un punct de vedere justificat în sine, însă nu și are neapărat rostul aici, e o chestiune administrativă care nu ar trebui menționată aici. Considerăm că această Agenție Europeană a Datorilor trebuie să fie creată rapid pentru a evita acea manipulare a pieței legată de emiterea de obligațiuni guvernamentale. În ceea ce privește obligațiunile europene, acestea ar trebui să fie autentice obligațiuni europene și săptămâna trecută domnul Barroso a propus să avem uh, obligațiuni pentru proiecte europene legate de proiecte de infrastructură majore sau investiții similare, de exemplu. Alte inițiative se referă la armonizarea în materie de impozitare, însă aici e doar semantică. S-a vorbit mult de armonizarea în materie de impozitare și numai de coordonare. Este un aspect care ne afectează direct pe noi, membrii acestei comisii, uh, toate acele probleme care împiedică schimburile transfrontaliere, mai ales în materie de comerț electronic. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră, mai ales uh, Constanței și celorlalți care ne-au ajutat nu cred că sunt aici, dar le sunt uh, recunoscător pentru deschiderea de care au dat dovadă. Sunt deschis la noi idei. Consider că trebuie să ajungem la un acord uh, pe cât se poate de bun în această privință. la solicitarea noastră aș fi dispus să reformulez o serie dintre propuneri. Eu n-am avut prea multă libertate de mișcare până acum, însă de acum încolo, evident, în ciuda limitarilor, aș dori să includ orice idei mi-ați prezenta. Mulțumim raportorului pentru deschiderea de care de dovadă. Mai avem 15 minute aproximativ. Cel puțin atâta timp vor mai fi interpreții aici, ar fi cam greu să lucrăm fără ei. Prin urmare, aș dori să dau cuvântul raportului din umbră. Mai concret, domnului Juvin, care, iată, a participat și la trei dintre conversațiile anterioare. Mulțumesc. O reprezint pe colega noastră Constans, care nu a putut să fie prezentă. Foarte pe scurt, domnule raportor, există două puncte, probleme majore. În primul rând, pactul de creștere și de ocupare. Bineînțeles că împărtășim aceste obiective ale creșterii și ale ocupării, însă considerăm că aceste obiective pot fi atinse prin asanarea finanțelor publice. Deci interesul unui pact suplimentar nu vi se pare că ar fi cam constrângătoare. Mă întreb dacă nu cumva riscăm să creăm un instrument care în final uh, nu va avea scopul scontat. Al doilea punct se leagă de Agenția Europeană a Datoriilor. Aici suntem, PPE-ul este destul de mirat pentru că riscul este extrem de mare. Există un risc foarte mare ca uh, să se ajungă la o uh, degradare a condițiilor de acordare a creditelor. Pentru că există state care au condiții mult mai precare. Se vorbește și de un fond monetar european pentru a completa pactul de stabilitate și de creștere. Acest fond ar putea să fie alimentat de statele membre în funcție de PIB. cu respectarea criteriilor de convergență. Acestea sunt punctele majore și uh, celelalte au fost menționate de alți colegi. Vă mulțumesc. Grazie mille, passo ora la parola. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Kreuzmann. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Juven, sunt de acord cu dumneavoastră. Considerăm că raportul uh, din Econ este excelent, însă adăugirile făcute de raportorul nostru sunt uh, nu la fel de bune. După părerea mea, în calitate de liberal, nu este posibilă transformarea în realitate a viziunii prezentate de către raportor. Putem să le cerem, spre exemplu, statelor uh, membre să transfere circa 60% din, uh, din datoriile lor publice în uh, euroobligațiuni, însă mai mult de atât, atât nu cred că am putea face. Armonizarea în Uniunea Europeană uh, în acest context nu poate fi posibilă. De ce? Pentru că există state care prin impozite își finanțează cheltuielile publice și alte state, precum Germania, își finanțează serviciile publice prin intermediul investițiilor. Cum vreți să faceți toate astea? Nu va funcționa. Uh, după părerea mea, am putea să creăm o bază comună pentru uh, impozitul pe activitatea profesională. Acest lucru ar fi pozitiv și am putea să transformăm acest lucru ușor în realitate. În rest, uh, nu cred că am putea schimba prea mult situația, pentru că statele membre nu cred că vor fi de acord. O uniune a transferului nu este posibilă Trebuie să știm cât se poate de clar că Germania nu este de acord cu această idee, idee. Există de asemenea și alte state care resping, resping o astfel de idee. Prin urmare, nu există majoritate. Vom introduce o mulțime de amendamente în acest sens la raport. Vă mulțumim. Grazie mille. ora la parola all'onorevole. Vă mulțumesc. Domnul De Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu cât se poate de concis, pentru că mă uit și la ceas. Dacă trimitem un aviz din partea IMCO, trebuie să ne bazăm și pe textul lui domnului Monti și nu doar pe textul lui. El spunea că dacă piața internă ar fi să funcționeze, atunci e clar că trebuie să fie luate în considerare și aspectele sociale. Și tocmai de aceea am o, uh, o, o reticență vis-a-vis -vis de propunerile făcute de Van Rompuy din nou și din nou. Faptul că deficitul buget trebuie să fie redus, lucrul acesta este evident, însă mai există și dimensiunea socială, pentru că nu ne-am propus să combatem sărăcia. Însă cele spuse în acest raport trebuie să fie puse uh, în uh, legătură din nou și din nou cu raportul de Monti, spre exemplu. Și mai există și, uh, și sancțiunile impuse celor care încalcă încalcă regulile în ceea ce privește deficitul bugetar. Însă nu există niciun fel de sancțiuni împotriva celor care nu respectă Uh, toate prevederile legate de combaterea sărăciei. Doamna președinte, vă mulțumesc că în momentul de față domnul Ramș din partea comisiei. Vă mulțumesc. Două lucruri aș dori să vă spun. În ceea ce privește nivelul datoriilor, ne dăm seama că această, această temă este esențială în momentul de față. Trebuie să discutăm de asemenea despre finanțele publice durabile, sustenabile. E o temă care de asemenea trebuie să fie pusă în discuție în momentul de față. Și când uh, vine vorba de setul de indicatori care fusese menționat în ceea ce privește în legătură cu pactul de creștere și ocupare, uh, Uh, dați-mi voie să vă spun că e important să ne concentrăm pe pe punerea, pe transformarea în realitate a tuturor uh, scopurilor pactului de stabilitate și creștere. Nu cred că ar avea vreun sens să lărgim indicatorii, pentru că dacă am face lucrul acesta, pur și simplu am slăbi instrumentul deja existent. În ceea ce privește procedura pe viitor, dați-mi voie să vă spun că următoarea întâlnire a task force-ului condus de domnul Van Rompuy va avea loc la 27 septembrie, iar la data de 29 septembrie Comisia va face propunerile sale legislative care pot fi discutate uh, în datele de 30 septembrie, 1 uh, octombrie, în cadrul ECOFIN și mai apoi vor fi uh, discutate cu siguranță în cadrul Consiliului European. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Urmează raportorul care uh, va face remarcile, remarcile finale. Președinte, eu chiar... Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc raportorilor din uh, umbră pentru toate comentariile făcute, am luat notă de ele. Există două, trei puncte care au fost menționate și care intră în contradicție totală cu uh, propunerile mele inițiale, inițiale. Lucrul acesta dovedește clar faptul că avem uh, o plajă de discuții foarte largă. largă. Nu cred că un pact de creștere și ocupare ar uh, slăbi neapărat pactul de creștere și stabilitate. E ca și cum ați spune că ocuparea nu este tangibilă, palpabilă, ci este o variabilă care poate fi calculată și influențează alți indicatori uh, economici. Și, după cum spuneam, Europa are nevoie și de o dimensiune socială. Nu trebuie să uităm lucrul acesta în momentul în care, în momente de criză. E clar că cu toții ne dorim o, din nou creștere economică, însă în același timp trebuie să protejăm dimensiunea socială. În ceea ce privește Agenția Europeană a Datoriilor, suntem dispuși să uh, purtăm discuții pe baza altor soluții propuse. E o problemă complexă, este o, o temă foarte tehnică și e clar că uh, Comisia Econ este comisia cea mai competentă să discute eventualele posibilități. Însă abordarea mea poziția mea nu este neapărat diametral opusă abordării domnului Juvin. În ceea ce privește armonizarea taxării, haideți să nu discutăm această, această temă. Pentru că ne-am putea sfârși, am putea sfârși prin a purta o discuție mult prea ideologică. Însă haideți să fim uh, concreți. Dacă e să avem o piață internă, atunci avem nevoie de mecanisme capabile să îi asigure funcționarea potrivită. Și de asemenea trebuie să ne dăm uh, seama care poate fi efectul taxării asupra uh, funcționării pieții interne. În orice caz, fie mai lent, fie mai rapid, trebuie să facem progrese în acest domeniu. În încheiere, le mulțumesc din nou colegilor care au făcut o serie de comentarii și uh, abia aștept să mă întâlnesc cu raportorii din umbră pentru a discuta pen- și pentru a atinge, pentru a ajunge la un compromis. Vă mulțumesc! questo punto che la scadenza degli emendamenti... Vă mulțumesc, aș dori să vă reamintesc că termenul pentru amendamente este mâine la ora 12. Vom examina amendamentele din 30 septembrie și în aceeași zi vom adopta raportul în IMCO și să sperăm în plenară în, octo- în noiembrie. Pentru a încheia, vă reamintesc că următoarea reuniune va fi în 29 septembrie de la 9 la 12.30 și de la 3 la 6.30 după masă. Vă mulțumesc, o seară plăcută tuturor!